A very good morning. I'd like to welcome the members. Bună dimineața. Bun venit uh, deputaților și uh, celor care participă uh, în public la această reuniune a Comisiei Tax 3, Tax 3. Avem astăzi o audiere despre spălarea de bani și uh, sistemul bancar um, european. Dorim um, să obținem informații mai detaliate în legătură cu riscul pe care um, spălarea de bani îl presupune pentru sectorul bancar european, pentru a îmbunătăți sistemul de supraveghere și a reduce aceste riscuri. Conform Europolului, 80% din sumele de bani spălate se, sunt spălate în cadrul sistemului bancar și financiar cu asistența Uh, persoanelor profesioniste, uh, folosindu-se de uh, companii offshore și de paradisuri fiscale. Până la 1,2% din PIB-ul anual al UE este implicat în activități financiare suspecte. Deși băncile cheltuie miliarde de euro anual pentru aș și asigura regimul de uh, conformare, doar 1% din uh, activele, din activități criminale uh, ilegale, ilicite, sunt capturate în Europa. De aceea Vrem să discutăm astăzi câteva exemple concrete, precum Banca ABLV în uh, Letonia, Banca Pilatus din Malta și Danske uh, Bank și uh, verso Bank din Estonia. În general, infractorii au în vedere țările mai mici care, sunt, care au uh, probleme cu combaterea acestor activități. Vom vedea dacă este într-adevăr justificată această teorie. Pentru a nu vă aduce doar vești proaste, vreau să vă amintesc că propunerea prezentată de Comisia Europeană pe 17 aprilie prin care s-ar da acces direct la conturile bancare, um, autorităților de aplicare a legii va reprezenta un nou instrument care ne va ajuta să combatem spălarea de bani. Acest prim uh, grup de experți uh, prinde reprezentanții mai multor instituții de supraveghere și de, de aplicare a legii care ne vor putea informa um, cu informații de la sursă despre cazuri concrete. Vreau să îmi exprim recunoștința pentru prezența lor astăzi alături de noi. Ar fi fost util uh, să avem uh, și câțiva reprezentanți ai băncilor implicate. Din păcate, nu uh, a fost posibil acest lucru, fie din cauza obligațiilor conflictuale ale reprezentanților acestor instituții sau pentru contribuția lor în această etapă s-ar putea dovedi prematură sau incompletă din cauza litigiilor în desfășurare. Pe baza concluziilor audierii de astăzi, coordonatorii um, comisiei noastre pot decide să aibă o nouă audiere cu băncile care au ridicat um, semne de întrebare legate de activități de spălare a banilor. Domnul Jamal El Hindi, directorul um, financiar adjunct al FinCEN din Statele Unite, ne-a transmis uh, nota FinCEN în legătură cu banca ABLV și cu regulile propuse. Acest document a fost, va fost distribuit și cu siguranță vom avea ocazia să ne întâlnim cu reprezentanții FinSen, FinSen în iulie, când vom face o delegație în Statele Unite. Al doilea grup de experți se va dedica evaluării modului în care controlele și verificările ar trebui să fie consolidate la nivel european și național, uh, pentru a reduce riscurile de spălare de bani. Toți membrii uh, comisiei au primit uh, răspunsurile transmise în scris de uh, experții noștri la întrebările pe care le-am adresat. Aceste răspunsuri sunt disponibile și pe site-ul comisiei noastre. Metoda de lucru va fi următoarea. În cazul ambelor grupuri de experți, fiecare, viitor va avea un, fiecare vorbitor va avea șapte minute pentru prezentarea introductivă. După aceste prime observații va avea loc un schimb de opinii cu deputații membrii comisiei noastre. Uh, se vor pune întrebări în interval de 5 minute, întrebare de maxim un minut, iar restul de timp va fi dedicat răspunsului. Dacă timpul ne permite, deputatul care adresează întrebarea va avea ocazia să mai adreseze o întrebare fără a depăși timpul total de 5 minute. Permiteți-mi acum să vă prezint uh, experții din primul grup. Domnul Peter Putnins este președintele Comisiei uh, Financiare și pentru Piețe de Capital din Letonia, care ne va împărtăși informații în legătură cu cazul băncii ABLV. Doamna Marian Scicluna, uh, directorul general al Autorității Malteze pentru Servicii Financiare, domnul Kenneth Farugia, directorul um, Um, unității de Informații Secrete Financiare din Malta, care ne va furniza informații de la sursă în legătură cu uh, cazul băncii Pilatus și domnul Andre Nom, membrul um, comitetului um, coordonator al autorității uh, estone de supraveghere financiare și pentru rezoluție. Îi voi da cuvântul domnului Peter Putnins pentru introducere. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, vă mulțumesc pentru uh, invitația pe care mi-ați adresat-o și pentru posibilitatea de a lua cuvântul în legătură cu chestiunile către spălarea banilor în um, Letonia și în legătură cu um, această bancă a BLV în mod special. Ve veți vedea pe ecran um, scurta mea prezentare. Voi încerca să folosesc bine timpul care mi-a fost acordat pentru această prezentare. Contextul Numărul total de bănci comerciale din Letonia este 16, cu uh, excepția ABLV. Dacă excludem ABLV, sunt 15. Trei din acestea sunt uh, bănci uh, de retail pentru clienți naționali. Avem și bănci nerezidente care servesc în special clienții străini. Prezența um, unui număr mare de clienți străini, în special din uh, Europa de Est, a fost întotdeauna o provocare uh, suplimentară și un risc um, suplimentar pentru uh, supravegherea sectorului bancar încă din anii 90 pentru Letonia. Tocmai de aceea FCMC, organizația mea, a impus criterii mai dure pentru a asigura respectarea cu cerințelor, criteriilor noastre legate de lichidități. Acum băncile letone trebuie să-și revizuiască um, strategiile și să construiască noi modele de afaceri, pentru că practicile curente nu par să mai fie viabile. În ceea ce privește combaterea spălării banilor, nivelul uh, de, uh, depozitelor străine au ajuns la o sumă record în 2015, aproape 55% din uh, depozitele din Letonia, după ce în 2016 OECD a impus standarde mai stricte, s-a schimbat și sistemul de supraveghere și uh, băncile au început uh, să evite uh, sumele care vin din care au origini îndoielnice și să-și verifice mai temeinii clienții. Acum avem 31% de depozite străine. Fără ABLV am fi la 25%. Dacă analizăm diagramele, vedem că ne apropiem ne vom apropia în 3-4 luni de uh, pragul de 20%. Aceasta este situația la momentul de față. Uh, în 20 de ani ne aflăm la cel mai scăzut nivel de depozite străine uh, și va scădea în continuare acest nivel, pentru că s-au luat măsuri noi. Situația globală la nivel politic s-a schimbat, se pare că uh, confruntarea între idei și valori, uh, între est și vest, devine tot mai uh, pregnantă. Um, resursele financiare cele mai riscante, în cazul nostru, în Letonia vin din est. Poziția guvernului la momentul de față este că ar trebui să scădem depozitele um, care provin de la nerezidenți până la 5% din totalul depozitelor. Câte ceva despre sancțiuni și măsurile corective care s-au luat de către organizația mea. Um, îmbunătățirea sistemului de control intern de a um, analiza riscurile și de a lua măsuri de corecție, organismul de reglementare asigură implementarea regulilor, iar băncile reacționează. Asociația de Bănci Comerciale Leton, Letone susține această abordare. Supravegherea ABLV a fost foarte dură din partea FCMC în ultimii ani de aceea nu suntem luați pe nepregătite, nu putem nega faptul că Letonia încă se confruntă cu probleme de spălare a banilor. Oricum s-au făcut uh, multe progrese în sensul remedierii situației în ultimii ani. Știm cu toții că AB LV a fost sancționată financiar în 2016, a fost amendată cu cea mai mare um, amendă aplicată vreodată vreunei bănci letone. Banca a fost um, analizată și uh, din perspectiva problemelor cu Corea de Nord uh, anul trecut. Am luat măsuri corective. Banca trebuia să um, își um, reducă expunerea la companii, uh, la societăți fantomă, dramatic. Uh, s-au prevăzut un plan de remediere, 29 de milioane de euro a fost valoarea sancțiunii. Acest lucru a fost fără precedent în cazul Letoniei. Trebuie să spun că majoritatea um, acuzațiilor din uh, documentul FINS Sen uh, legat de ABLV erau uh, cunoscute organizației mele, FCMC. Majoritatea chestiunilor menționate acolo au fost uh, analizate în activitatea noastră obișnuită de rutină. Uh, Mă opresc aici și uh, aștept uh, întrebările dumneavoastră cu interes. Cred că deja mi-am depășit timpul de vorbire. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Putnins. De la nord mergem acum spre sud. Ceea ce înseamnă chestiunile pe care le discutăm nu sunt sub nicio formă regionale, ci europene. Vă invita pe doamna Marian Ma Manenski Cluna, director general de la uh, Autoritatea Serviciului Financiar Maltese, se ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați invitat să vorbim uh, la această audiere astăzi. Ca să fiu succintă, o să prezint părți din declarația scrisă completă, dar nu uitați că ea există publicată în întregime. Încep cu câteva comentarii în ceea ce privește autorizarea și abordarea de supraveghere, plus uh, uh, provocările care apar în cazul băncii Pilatus. Și da, e vorba de a oferi autorizație noilor uh, solicitanți care fac cereri, respectând anumite criterii și condiții, inclusiv comunitare ca, în orice altă, ca și cu orice altă entitate care cere o aprobare, am urmărit în atenție procesul și în cazul băncii Pilatus. Staful nostru a făcut o revizuire de documente depuse, a făcut o serie de interpelări, a cerut informații în plus, au fost foarte multe întrebări de follow-up. De asemenea, am comandat uh, și un raport independent uh, și după o perioadă de trei luni am oferit autorizație bancară în mod obișnuit uh, și am urmat apoi procedura obișnuită de verificare. Din acel moment, Banca Pilatus a, fost, a făcut obiectul unui grad ridicat de supraveghere cu multiple uh, inspecții la fața locului, cu auditări și cu respectarea principiului de due diligence. Și în declarația scrisă aveți totul prezentat calendaristic. Revizuirea de supraveghere, revizuirea supravegherii, mă scuzați, s-a intensificat în ultimul an, când au apărut o serie de acuze la adresa acestei bănci. Și au existat legături strânse și cu, alți cu alte autorități reglementar, de reglementare internațională, inclusiv FCA. Am adunat toate informațiile mai ales uh, informațiile din ultima an au fost relevante și astfel s-a lansat o examinare comprehensivă și exhaustivă a băncii. Împreună cu FIAU am revizuit absolut toate conturile și toate tranzacțiile, precum și planul de guvernanță, pentru a avea o viziune holistică asupra băncii, pentru a face cea mai bună analiză dacă banca a fost sau nu implicată în activități de spălare de bani. Revizuirea e încă în curs. Care sunt principalele provocări? Sau care au fost principale provocări în uh, tot acest demers? Indicatorii prudențiali și um, serviciile care au fost uh, puse la dispoziția autorităților de reglementate, cu limitări foarte clare. Și asta a fost o problemă. Și apoi, principiul de due diligence. Noi am încercat să-l facem foarte comprehensiv, dar are și el propriile limitări deoarece autoritățile de reglementare nu au neapărat acces la informațiile deținute de entitățile judiciare. Și de cum ne-am dat seama uh, care sunt deciziile autorităților uh, americane, am considerat că avem temei juridic de acțiune și am acționat rapid și hotărât am, l-am dat afară pe uh, președintele băncii, am angajat o, o terță parte competentă independentă și am pus uh, sub control instituția. Acum monitorizăm îndeaproape situația și analizăm rezultatele procesului de previzuire pentru a vedea care sunt următorii pași de urmat. Rolul MFSA la nivelul peisajului maltez este de a reglementa și supraveghea instituțiile financiare cu răspundere primară pentru uh, conduită și comportament prudențial. Și apoi mai este și unitatea de servicii uh, de analiză bancară. Acolo se face supravegherea pentru, uh, împotriva spălării de bani. Cu asist, asistență din partea uh, MFSA. Și da, uh, e vorba de supraveghere prudențială, care este absolut necesară, după cum a rezultat în ultimii doi ani, inclusiv în cazul Pilatus. În acest context, noi am ne-am axat foarte tare pe chestiuni de spălare de bani, pentru că avem un angajament de a combate această problemă și de a consolida rețeaua de supraveghere. În anul 2016, MFSA a publicat uh, Uh, un raport uh, pentru a susține mult mai bine activitatea FIAU. Ideea unei echipe centralizate a fost aceea de a putea dezbate problema la nivel centralizat între experți și împreună cu uh, FIAU am făcut noi criterii de supraveghere în ceea ce privește spalarea de bani și finanțarea terorismului și am extins resursele acestei unități pentru a consolida expertiza și a o aprofunda ne axăm în continuare pe consolidarea rolului uh, de supraveghere și de prevenire a spălării de bani. Dorim să consolidăm revizuirea holistică cu privire la aceste cazuri. În continuare ne bucurăm de uh, resurse și training adițional. Suntem în legătură cu SUA pentru pregătire profesională în acest sens, pentru a avea și mai, dar și pentru a avea o mai bună coordonare cu autoritățile americane. Ne bucură foarte tare că avem și o strategie națională împotriva spălării banilor și împotriva finanțării terorismului. A fost lansată în Malta cu un nou mecanism de coordonare și ne bucură foarte tare acest lucru. Se dorește consolidarea activităților între agenții, mai ales în ceea ce privește partajarea informației. Și considerăm că e nevoie de noi linii directoare, de un nou cadru. Sunt trei principale domenii care sunt importante aici. Evaluarea modelului uh, antreprenorial bancar, pentru că până la ora actuală cadrul european nu oferă uh, criterii precise despre cum se face o evaluare a modelului de afaceri, ceea ce poate uh, însemna o, un risc pentru perspectiva spălării de bani și finanțării terorismului. E nevoie apoi de uh, criterii foarte clare în ceea ce privește asumarea uh, răspunderii, de exemplu când e vorba de uh, structuri de tip holding uh, sau uh, de tip acționar unic și trebuie să adaptăm uh, monitorizarea și principiul due diligence, pentru că deocamdată nu se spune cum ar trebui să se facă monitorizarea, care sunt uh, instrumentele, ce instrumente trebuie utilizate în plan național. Mi se pare că dacă s-ar oferi orientări mai precise, um, lucrurile ar căpăta un mai bun și mai clar contur. Suntem și noi de acord că problema spălării de bani este o chestiune critică, o mare provocare nu doar pentru statele membre individuale, ci pentru întreaga Uniune Europeană și suntem hotărâți să uh, protejăm sistemul nostru financiar partajat, așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu instituțiile europene pentru a construi un sistem mult mai rezistent. Mulțumim, doamnă Schicluna. Domnul Kenneth Farugia, director de la FIAU Malta, are acum cuvântul. Uh, Um, please note that uh, the original statement was redacted for timing purposes too. Um, first of all, I would like... În primul rând, doamnelor și domnilor, profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru că ne-ați invitat să contribuim la îmbunătățirea sistemelor noastre de combatere a spălării de bani și a fondurilor pentru finanțarea terorismului. Unitatea de inteligență financiară are două funcții, cea analitică și cea de supraveghere. Partea analitică a unității um, se ocupă de rapoartele în legătură cu tranzacțiile suspecte și analizarea acestora. Această secțiune, de asemenea, se ocupă de schimbul de informații cu alte unități de informații financiare, cu autoritățile de supraveghere, cu autoritățile polițești la nivel național și internațional. Pe de altă parte, prin funcția de supraveghere, supraveghem băncile pentru a ne asigura că acestea își respectă obligațiile în ceea ce privește spălarea de bani și finanțarea uh, terorismului. Uh, nu e ușor să conducem toate aceste activități, mai ales într-un mediu care e în continuă schimbare în sectorul financiar și nefinanciar și unitatea noastră face eforturi pentru a-și dezvolta și consolida resursele personalul nostru a crescut constant în ultimii ani și, de asemenea, și resursele tehnice și financiare puse la dispoziția unității noastre au sporit. Însă, pentru a combate spălarea de bani și finanțarea terorismului, uh, e nevoie de eforturi foarte mari. Da, poți să ai resurse, însă e nevoie și de niște mecanisme peste tot, la nivel internațional, pentru a combate astfel de delicte, cum ar fi uh, spălarea de bani sau combaterea fenonismului. Sunt delicte internaționale transfrontaliere. Criminalii care fac astfel de activități știu că nu toate țările pot să combată criminalitatea și profită de pe urma acestui fapt. Prin urmare, trebuie să evaluăm dacă regulamentele și directele, directivele europene uh, oferă acea evaluare reciprocă, acele evaluări și uh, care da, sau dacă duc la rezultatele scontate. Da, ne ajută, însă sunt suficiente aceste reglamente și directive. Noi sperăm că această rundă de evaluare care folosește o metodologie ce se bazează pe eficiență ne va ajuta să răspundem la aceste întrebări. Însă, între timp, Evaluările încheiate sub metodologia revizuită ne arată că peste jumătate din statele membre UE care au fost uh, evaluate au obținut un nivel moderat sau scăzut de eficiență în domeniul acesta. Asta înseamnă că informațiile financiare nu sunt folosite așa cum trebuie de autoritățile competente și anchetele și um, urmările în justiție nu se întâmplă, nu au loc așa cum ar trebui, deci e nevoie de îmbunătățiri clare. Și noi avem experiențele noastre și știm că există mai multe inițiative și știm că trebuie luate inițiative, mai ales la nivel european, dar și internațional. E nevoie de o mai bună cooperare în ceea ce privește supravegherea în domeniul spălării de bani și a finanțării terorismului. Și în ultimii ani, UE s-au lansat în mai multe inițiative legislative pentru a avea o cooperare în acest domeniu, în ceea ce privește unitățile de informații financiare. Salutăm astfel de colaborare, să ne dorim să avem astfel de inițiative în ceea ce privește regulile de supraveghere, unde s-au făcut progrese limitate și asta a dus la un sistem fragmentat prin care statele membre lucrează separat, fiecare în căsuța lui, și schimbul de practici uh, și de informație practic limitat. Următoarea noastră observație se referă la lipsa de sprijin tehnic și orientare. UE a fost foarte activă în ce privește elaborarea de directive și de regulamente, însă credem că Uniunea Europeană ar trebui să fie proactivă și să ofere sprijin tehnic și orientare în ceea ce este punerea în practică a acestor reguli. Recunoaștem că autoritățile de supraveghere europene sunt active în uh, această privință, însă aici e vizat doar sectorul financiar și serviciile non-financiare și profesiile non-financiare sunt lăsate practic pe din afară. Sectorul non-financiar ar trebui să fie mult mai bine supravegheat pentru a face față eventualelor lacune. Înțelegem că revizuirea legislației e crucială în prima fază a evoluției situației. Însă ar trebui să se pună mult mai mult accentul pe punerea în aplicare a acestei legislații. Și trebuie să găsim un echilibru corect între a crea noi reguli și uh, a acorda suficient timp pentru că acestea să funcționeze și să aibă efectul scontat. Ultima observație se referă la ceea ce credem noi că este aspectul cel mai critic, folosirea informațiilor financiare. S-au făcut multe progrese în domeniul raportării STR și acoperării între unitățile FIU din Uniunea Europeană, însă s-au obținut rezultate limitate în ceea ce privește anchetele, condamnările, confiscările și uh, procesele în justiție. O realitate peste tot, în UE și în lume. Așa cum arată de asemenea și ultimele rezultate din uh, evaluările făcute. UE trebuie să înțelege de ce informațiile financiare nu se transformă în probe care să ducă la confiscări și condamnări. De fapt, asta e miza problemei. Mulțumesc. Thank you, Director Faruja. <clears throat> And now back to the north. Mr. Andreno, member of the... Acum îi dăm cuvântul domnului uh, Nom, membru al uh, Consiliului de uh, Director al uh, Autorității Estone de Supraveghere și Rezoluție Financiară. Vă mulțumim pentru ocazia de a vă explica ultimele rezultate ale evaluării noastre și mă voi referi și la riscurile existente. și există reguli de confidențialitate, cred că vă pot da răspunsuri destul de detaliate. Uh, noi suntem autoritatea de supraveghere financiară și de rezoluție, care supraveghează instituțiile de credit și alte instituții care au resurse sau mm, care au sisteme de control uh, noi nu urmărim în justiție cazurile de spălare de bani, asta e răspunderea parchetului și a poliției, și în Estonia ca și în alte țări. Noul Consiliu Director al Inspecțiilor Financiare a început și a început activitatea deci în 2016, spuneam. Se pare că Estonia e o țară bună în care intermediarii, bună pentru intermediari să spele bani pentru clienții lor. Deci am introdus reguli pentru a înțelege riscurile, s-au luat uh, acțiuni, um, s-au întreprins acțiuni la fața locului, inspecții și după ce ne-am făcut analiza de risc deja din 2014, două bănci au fost identificate ca fiind bănci cu risc înalt. Banca Danske care era activă în Estonia pe baza libertății de stabilire și Verso Bank, o bancă mm, cu capital parțial ucrainean. Danske și-a mutat uh, activitățile cu privire la creții nerezidenți din Estonia și Verso Bank care era cooperarea -ul. Aici puteți vedea câteva cifre ceea ce privește acțiunile noastre de supraveghere, însă nu mă voi opri aici. Poate că această imagine e mai importantă. În 2014, partea de depozite a nerezidenților reprezenta aproape 20%, 19%. Acum a scăzut la 11,7% și ceea ce e mai important, depozitele Deci riscurile din uh, cu privire la aceste depozite ale persoanelor rezidente, deci este mult mai scăzut, ajungând practic până la 1,32%. Aici vedeți uh, plățile care se fac din Estonia către exterior. Totalul tranzacțiilor externe către exterior a scăzut foarte mult de la uh, aproximativ de la 31 de miliarde la 8 miliarde. Dar e o tendință nu doar în Estonia, ci peste tot. Supravegherea în ce privește spălarea de bani e în continuare în curs. Ne păstrăm angajamentul nostru de plin și mesajul e clar uh, din partea autorităților estone. Nu suntem uh, un loc unde intermediarii financiari să spele bani pentru clienților. Deci ăsta e mesajul pe care îl transmitem băncilor. Vă mulțumim, domnule Nor, să vă mulțumesc de asemenea tuturor uh, celor care s-au exprimat. Acum, membrii pot lua cuvântul. Întrebări de un minut și patru minute pentru răspuns la urmă. În primul rând, uh, coraportorii, domnul Cofod, coraportor. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentări. Discutăm acum cazuri concrete și vreau să mă concentrez pe unul dintre cele trei. Și uh, mai precis, Danske Bank și Verso Bank. Domnule Nom, mulțumesc pentru prezentare. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Sunt chiar aici unde și când au notificat prima dată autoritățile daneze, uh, v-au notificat cu privire la faptul că Danske Bank, uh, cu, ba, cu sediul în jurisdicția lor, uh, aveau implicări în spălarea de bani prin sucursala Estono. Aș vrea să știu când și cum v-au ajuns, v-au adus la cunoștință aceste informații, ce răspuns au primit și ce măsuri s-au luat după aceea de dumneavoastră. Într-un articol din Berningsken, un ziar danez, se, citesc, se citează autoritățile estone ca suspectând autoritățile de la reprezentanții de la Danske Bank pentru că le-au furnizat informații uh, de natura a induce în eroare. Ce înțelegeți prin informații de natura induce în eroare? Care sunt acestea pe care le-ați primit? Mă opresc aici, dar uh, revin după ce răspundeți. Prima parte se oprește aici. Mulțumesc. Domnule Nomar, aveți cuvântul. În 2005 am făcut uh, inspecția la locul faptei, la Danske Bank. Am uh, informat uh, autoritatea daneză de supraveghere în legătură cu rezultatele acestor activități și uh, am uh, inclus această bancă în supravegherea prudențială, pentru că era deja considerăm deja că riscul de spălare de bani era prea înalt pentru noi. Am avut coopera foarte bine cu autoritățile daneze Obiectivul nostru, uh, când am făcut această analiză, a fost foarte clară, să se oprească activitățile de spălare de bani în Estonia. Pentru că pentru noi, ca autoritatea de supraveghere, este prea riscant să permitem aceste activități. Pentru Estonia, lucrurile erau foarte simple. Dacă închizi acest portofoliu și pleci de pe piața noastră, tocmai acesta este obiectivul nostru principal. Pentru a vă răspunde direct la întrebare, da, am uh, comunicat, desigur, tot timpul cu autoritățile daneze, le-am uh, pe, pe întreaga durata desfășurării anchetei și m-ați întrebat uh, despre informațiile de natură induce în eroare. Cred că aici vă referiți la faptul că în ziarul respectiv articolul a vorbit despre chestiuni cunoscute în interiorul Danske Bank, faptul că există un risc înalt de spălare de bani, conexiune, câteva conexiuni cu companii ruse care se ocupă de spălare de bani. Noi am făcut în 2014 o inspecție la locul faptei și apoi Danske Bank cunoștea clienții și nu ne a dus la cunoștință faptul că există suspiciuni care planează asupra, planau asupra anumitor clienței băncii. Însă noi am uh, informat autoritățile daneze în legătură cu aceste chestiuni și nu vă pot da mai multe detalii pentru că ancheta este încă în derulare. Mulțumesc pentru răspuns. Impresia mea este că cooperarea între autoritățile estone și daneze nu știu dacă a fost foarte eficientă și nu știu dacă s-au luat măsuri uh, concrete. Știu că anchete este în derulare, dar poate că tocmai așa s-a expus o slăbiciune în cooperarea dintre autorități. Spuneți-mi, vă rog, dacă considerați că autoritățile estone au luat măsuri pe compropriu sau doar au informat autoritățile daneze și cum s-a derulat cooperarea între autorități? Da, noi am făcut uh, multe. În 2014 am făcut o inspecție uh, la locație. Am cerut Danske Bank să-și schimbe strategia financiară și să înceteze să lucreze cu depozite de la nerezidenți. Danske Bank a reacționat oprind activitățile cu nerezidenți în Estonia, pe teritoriul Estoniei. Să vă explic care sunt răspunderile pe care le au autoritățile de supraveghere. Danske Bank acționează în, acționa în Estonia Ehm, în baza, în temeiul libertății de ehm, a-și alege sediul, de libertății de stabilire a companiilor. Noi supraveghem chestiuni legate de spălarea de bani, dar și chestiuni legate de guvernanță Credem, considerăm că a fost o bună cooperare noastră cu autoritățile daneze. Ne-am uh, concentrat pe chestiunea legată de spălarea de bani. Acum rămâne la latitudinea supravegherilor danezi, supraveghetorilor danezi să vadă dacă iau măsuri. Noi am rezolvat problema în ceea ce privește Estonia dar cred că schimbul de informații s-a derulat uh, foarte bine între autorități. Mulțumesc. Um, domnul coraportor a dorit clarificări, dar vă rog să nu uh, depășim cele 5 minute alocate. De la PP, domnul Carend are cuvântul. Half of the EP. Mulțumesc, domnule președinte. Numele grupului PP Aș vrea să vă spun că vreau să mă concentrez asupra uneia din cele trei cazuri, cazul ABLV din Letonia, țara mea de origine. Deci întrebarea mea se adresează domnului Putniș. Dragi colegi, vă rog să vă puneți uh, căștile, deoarece voi vorbi în limba letonă. E cam ciudat ca doi letoni să vorbească între ei uh, într-o altă limbă. Domnule Putniș, likuma eh, devēji. Eh, mēs esam izveidojuši Eiropu. Dacă nu uitați, noi suntem legiuitori. Noi am stabilit sistemul de supraveghere bancară din Uniunea Europeană, prin care BCE-ul supraveghează eh, băncile majore, în timp ce spălarea de bani e de competența națională. Deci în Letonia, instituția dumneavoastră este cea care trebuia să supravegheze această bancă. Am citit toate răspunsurile dumneavoastră în scris. V-am ascultat prezentarea în această dimineață. Și am impresia că totul funcționează așa cum trebuie. Deci sistemul de, funcțion- de supraveghere funcționează. Deci totul e în regulă, nu? Întrebarea mea e următoarea. Dacă totul pare să fie în regulă, cel puțin în aparență, cum se pare că un astfel de caz, ca cel ABLV, a putut să se întâmple. În 2016, ați văzut, i-ați amendat cu amenda cea mai mare pentru deficiențele din sistemul lor de audit intern. Deci, principala întrebare, cum s-a putut să se întâmple așa ceva dacă aveți o bună structură de supraveghere? A doua lună, de deci, ce aceste informații nu au provenit de la dumneavoastră sau de la alt stat membru, ci din partea SUA, unui stat terț, din partea unității financiare uh, americane, FinCEN? Ați uh, remarcat că există deficiențe în ceea ce privește coordonarea între instituțiile, între unitățile de informații financiare, deci poate că ar trebui să aibă și BC un rol în ceea ce privește spălarea de bani, nu credeți? Domnule Pudniș, un minut și jumătate pentru răspuns. As I indicated before, uh, Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Așa este, uh, există supravegherea din Letonia și um, am, ne-am sesizat și noi. De ce s-a întrebat cum ați, așa astfel, cum ați spus dumneavoastră, fiindcă probabil dacă ar fi fost domnul, domnul dacă probabil um, Mă scuzați, domnul Jamal Hindi ar fi putut oferi mult mai bine explicațiile decât mine în raport cu relația cu guvernul SUA. Dar eu unul cred că era cumva un lucru ce ținea de trecut. Era o povară prea grea pe ABLV, cu probleme nerezolvate între această bancă și guvernul SUA, ceea ce a rezultat în apariția acelui document. Deci povara trecutului. Iar în ceea ce ne privește pe noi, am aflat foarte puține din acest document și pot să vă spun că nu a conținut mari surprize. Permiteți-mi să întrerup, vreau să fac presiune. Și chiar voi vorbi în engleză. Dacă bine spuneți, nu, FKTK n-a știut și că nu e nimic nou. Și că n-ați aflat nimic nou de la FinCEN. Dar uh, dacă, dacă ați avut aceeași informație, de ce nu ați decis să închideți? Ori uh, ați știut și n-ați închis, ori uh, ați aflat și de aceea ați închis. Da, așa este. Vă răspund cu mare drag guvernul SUA n-a închis banca. De fapt, a fost un proiect care a intrat în vigoare după două luni. În 3-4 zile, banca a decedat. Documentul FinCEN conține niște acuze. Se face o evaluare a abilității băncii de a supraviețui efectelor documentului. Dar și pe piață, situația e astfel. Primești de la trezoreria americană un asemenea document și nu mai ai sorți de izbândă, nu mai ai cum să supraviețuiești. Poate că în urmă cu 10 ani, da, ar fi fost posibil, dar nu în era noastră. Piețele izolează o bancă. Și știind că ABLV încă mai are licență, n-a fost cazul să declanșăm insolvența la momentul respectiv. Problema principală oricum era izolarea băncii. Deci toate operațiunile bancare sunt în blocaj preț de câteva zile. Apoi, vreau să vă spun că dacă o altă bancă europeană ar fi afectată de un document similar emis de trezorerie, indiferent ce bancă e, n-are șansă să supraviețuiască. Acest proces de shutdown, de închidere, funcționează astfel și arată cum funcționează piața de fapt. Nu e vorba că ar fi făcut uh, guvernul vreo notificare cum că trebuie să revocăm autorizația. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Domnul și ar vrea să comenteze, dar nu mai avem timp. Poate că vor veni colegii la acest subiect. Dau cuvântul acum Anei Gomes. Întrebarea mea către entitățile malteze. Am avut o misiune pentru statul de drept în Malta după asasinarea uh, jurnalistei și uh, v-am presat atunci cu întrebări despre uh, proprietarul băncii Pilatus. N-am fost noi experți, dar uh, chiar și așa ne-am dat seama că lucrurile nu erau cum trebuie. Și ați spus că uh, ceva a eșuat în uh, testul uh, de rezistență. Ce anume? Ați spus că ați cerut un raport al unei terțe părți. Era KPMG oare? Acea treia parte? Și de ce n-ați închis banca încă? Iar în ceea ce privește FIAU, ați spus pe bună dreptate care sunt principalele chestiuni legate de uh, judecată și de confiscare. Dar iată că asta nu se întâmplă în Malta, pentru că tot controlul este exercitat de premier și pur și simplu la acel nivel nu se face ceea ce cereți dumneavoastră. Și în ceea ce privește compania care e uh, uh, la Dubai și al cărei bani au fost uh, trecuți prin bancă. E vorba de 17 Black. Și e vorba de contractul cu Azerbaijan care a fost semnat și care a ajuns și la șeful de cabinet al premierului. Știți că acestea sunt oamenii care aveau bani în offshore și care trebuiau să primească bani de la 17 Black. Ce faceți pentru a identifica proprietarii, a îi aduce în judecată și a trece mai apoi la confiscarea bunurilor și veniturilor. Așa cum a spus MFSA, ă, se pune întrebarea, de fapt, se știa că există aceste structuri și ale cui sunt ele? Mulțumim. Doamna director Schiclun are cuvântul acum. Să încep cu prima întrebare. În ceea ce privește due diligence și trebuie să ofer câteva explicații. Avem o procedură standard de due diligence și asta s-a aplicat de această dată. În plus, da, așa este, am cerut și un raport uh, terț, uh, dar nu a fost executat de către KPMG, ci de către o companie internațională informații financiare. Numele companiei este... Știți, de fapt, nu pot să-l divulg. Trebuie să cer mai întâi permisiune companiei respective. Iar raportul de due diligence a arătat că trebuie verificat background-ul domnului Sadru. domnul Sadr venea dintr-o jurisdicție care era cu câteva riscuri. Acesta a fost motivul. La vremea respectivă, raportul de due diligence n-a subliniat niciun fel de informație problematică și în momentul în care uh, banca s-a închis, automat Um, autoritățile SUA au uh, cerut a făcut o somație pe numele domnului Sadr, dar nu era vorba de bancă, era vorba de tranzacțiile domnului Sadr. După care noi l-am uh, înlăturat uh, din structura acționarilor pe domnul Sadr i-am suspendat dreptul de vot, am numit o persoană independentă și competentă pentru a prelua controlul asupra băncilor și asupra activelor, ne-am asigurat că activele nu părăsesc banca și, după cum am explicat, Chiar înainte de punerea sub acuzare a domnului Sadr, noi am început împreună cu FIAU o revizuire comună cu privire uh, la fiecare tranzacție. Este, de fapt, o procedură exhaustivă. Ea este în continuare în derulare și are drept obiectiv ideea de a ajunge la uh, cauza tuturor problemelor și să vedem dacă, într-adevăr, s-a făcut spălare de bani prin această bancă. Vă spuneam, această anchetă este în derulare și îi așteptăm rezultatul. Așteptăm uh, și monitorizarea altor aspecte. Situația este în desfășurare. Având toate aceste rezultate, vom uh, lua măsurile necesare în funcție de nevoi. Mulțumim. Următorul vorbitor. Comentariile noastre foarte succint, vă rugăm. Cu privire la întrebare, da, voi fi succint? În ceea ce privește confiscările și punerile sub acuzare, am spus că, da, sunt uh, o, o problemă, nu neapărat o problemă națională, e o problemă europeană și globală, dar recunoaștem, da, o problemă. Și apoi, ceea ce privește uh, analiza 17 Black plus alte nume care au fost vehiculate, Vă dați seama că nu pot divulga prea multe informații, sper că înțelegeți, dar vă ofer garanții și confirm că de fiecare dată când FIAU a găsit uh, motive de a suspecta că există spălare de bani, s-a adresat poliției malteze. Domnul Robert Zile Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc vorbitorilor uh, care sunt de față. Doresc să profite de această ocazie pentru a asculta opinia noastră pe cazuri sistematice, nu neapărat pe situații specifice de la un caz la altul. E vorba de expertiza pe care aveți dumneavoastră în caz de supraveghere. Și de aceea am trei întrebări mai ales către domnul Putnici, dar uh, cu mare drag ascult comentariile și altor ex, ale altor experți. Avem nevoie de o funcție antispălare de bani la nivel bancar, ori pentru autoritate bancară, ori prin uh, BCE. Și dacă nu sunt de acord unele mari țări din zona euro, se poate crea, de exemplu, un sistem voluntar pentru țările care doresc să aibă o asemenea funcție, antispălare de bani, și apoi pentru zona euro. Oare avem nevoie de ceva semnale de alarmă, în așa fel încât băncile să se sesizeze în momentul în care există, mult prea, există o cotă mult prea mare a conturilor non-rezidenților? Să fie așa un fel de semnal de alarmă pentru uh, o problemă. Pentru că mai sunt alte zone, uh, mai sunt uh, atitudini în zona euro care duc cumva către această tendință. Și apoi, ce facem cu electoratul? Cum le explicăm uh, această situație? Uneori, uh, americanii penalizează situația de la anumite bănci din Est. Dar uh, iată că, chit că e vorba de bănci europene, uh, problema este că, sau că sunt bănci din Europa de Est, problema este că până la urmă clienții sunt aceiași și ei își doresc uh, să poată continua tranzacțiile. Deci ne puteți oferi câteva indicații despre în ce direcție să meargă lucrurile. Mulțumesc! Domnul Putnici. În ceea ce privește abordarea unificată cu privire la supravegherea pentru uh, spalarea de bani în Uniunea Europeană. Da, noi am susține această idee. Avem discuții și în Comitetul de Supraveghere la nivel uh, de SSM. Doamna Nui s-a referit uh, la acest aspect, când a făcut niște declarații de presă și eu susțin această idee. Măcar pentru zona euro, pentru că există o monedă unică. Și dacă ar exista o funcție de acest gen, s-ar economisi foarte mulți bani. Să avem uh, un organism unic de control Uh, pentru acțiunile frauduloase din uh, domeniul spălării banilor. Iar în ceea ce privește SSM, acolo există într-adevăr umbrela BC pentru NCAs. Iar acum despre zona euro și spălarea de bani. Aceasta a doua întrebare. Problema este că vom avea două feluri de non-rezidenți. Adică, non-rezidenți din afara OCDE și din afara Uniunii Europene, într-o primă categorie. E vorba mai ales de cei din fosta Uniune Sovietică. Ei sunt o mare problemă pentru securitatea națională și pentru sistemul financiar, fiindcă îl pun în pericol. Dar mai apoi sunt și uh, non-rezidenții din alte state din zona euro. De exemplu, pentru Letonia, non-rezident înseamnă și ucrainean, dar și uh, persoană din Germania. Și ar trebui să facem o demarcație. Pentru că există libera circulație a capitalului ca principiu în Uniunea Europeană. Și alte probleme similare. Mi se pare că n-ar trebui să ridicăm ziduri pentru a combate aceste situații de uh, spălare de bani și aceste probleme. Trebuie făcută totuși o distinție. Pentru că mie mi se pare că piața europeană ar trebui să rămână unificată. Avem regulamente în ceea ce privește non-rezidenții, iar uh, non-rezidenții din zona euro ar trebui să beneficieze de un tratament complet diferit față de depozitare non-rezidenți din uh, afara zonei economice europene, din afara Uniunii Europene. Unde se duc uh, clienții băncilor rele, dacă ele sunt închise? Sunt uh, țări și din Uniunea Europeană, dar și din afara Uniunii Europene, însă țări din afara Uniunii Europene care sunt strâns legate de Uniunea Europeană, de exemplu Regatul Unit. Dacă se dizolvă ABLV, banii din depozitele de acolo nu E ca și cum s-ar duce într-o țară din lumea a treia. Mă gândesc că s-ar duce înapoi în Rusia. Dar își vor găsi calea și către Uniunea Europeană. Iată un lucru care cere o abordare unificată. Nu este normal ca să se închide o bancă în uh, Letonia pentru ca simultan să existe bănci altundeva în Europa care să preia sumele acelea asupra cărora a existat suspiciune oricum din cauza spălării de bani, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Deci nu e normal. Și ca să răspund acum la acea parte a întrebării domnului Carins la care n-am apucat, cu banii nordcoreeni. N-au existat uh, încălcări directe uh, ale normelor în vigoare în Letonia. Și în ciuda acestui fapt, noi am luat uh, problema foarte în serios și am găsit bănci implicate în încălcări indirecte ale regimurilor de sancțiune. Și, din câte știu eu, Letonia a fost singura țară care a făcut asta. Întrebarea mea este, cum au ajuns acești uh, bani în Letonia sau unde au plecat? Banii, oricum, au fost procesați nu doar în Letonia, ci prin diverse țări europene și au circulat în diferite jurisdicții din toată lumea. Și n-am auzit să fie existat vreo altă jurisdicție, oriunde altundeva, care să se fi sesizat împotriva băncilor implicate în acest caz. Iată, e un lucru care ar trebui să ne dea de gândit când discutăm despre nivelul acela așa zis uh, omogen. Pentru că, da, e o noțiune faimoasă în Uniunea Europeană, nivel omogen, condiții omogene, dar ar trebui să fie o noțiune care să capete substanță în termeni reali, în viața reală. Mulțumim. Nils Torvalds are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Petru? Îmi pare rău, nu mai avem timp uh, să revenim la întrebarea generală cu privire la supravegherea Uniunii, din partea Uniunii Europene mai târziu. Uh, Nils, ai tu cuvântul acum. Mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție prezentarea malteză. Parcă am auzit că nu au avut suficiente servicii de inteligență financiară Întrebarea cumva puerilă este, dar nu sunt de ajuns servicii normale în acest sens de informații? Sau dacă o bancă se numește Pilatus? Poate că trebuie să meargă în Biblie, la capitolul 27, uh, versetul 24. A luat apă și s-a spălat pe mâini. Când Malta se afla la cârma Consiliului uh, Uniunii Europene, am avut o dezbatere foarte interesantă despre spălarea de bani. Malta tot timpul ne punea bețe în roate când încercam noi să vedem care sunt de fapt beneficiarii adevărați ale, ai sistemului bancar. Și potrivit Times of Malta, în 2015, 30% din uh, noile cetățenii acordate în Malta erau pentru cetățeni ruși, 4 pentru Ucraina, 8% pentru Regatul Unit. S-a organizat acest regim de vize. Handling and Partners a fost compania care s-a ocupat. Și au făcut asta pentru Antigua și Barbuda, Cipru, Grenada, Malta, St. Kitts și Santa Lucia. Țări cunoscute din documentele Panama și din documente cu privire la paradisurile fiscale. Deci, uh, și fără servicii uh, de informații financiare și fără servicii de informații pur și simplu, trebuie să-ți dai seama că ceva nu-i uh, bine acolo. Da, și puteți spune, nu-i problema voastră, că e o problemă globală, europeană, Uh, vreau să știu, uh, până la urmă, cum uh, trasăm demarcația. E o problemă malteză sau una europeană? Mulțumesc, Nils. Cine dorește să reacționeze acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru întrebări. Din câte știu eu, banca se numește Pilatus, s-a numit Pilatus, nu din cauza Bibliei, ci din cauza contelui Pilatus din Elveția, vârfului. Așa, ca să iau lucrurile, să încep cu partea ușoară. Și s-a spus cum uh, Malta a blocat uh, discuția în timpul președinției malteze cu privire la Uh, beneficiari. Cu tot respectul și cu vehemență, nu sunt de acord. Eu cred că pe timpul președinției malteze, Malta a susținut discuțiile la Consiliu, s-a exprimat în termeni foarte clari și am avut și o serie de sugestii constructive despre cum să abordăm anumite probleme. Sigur, au rămas și subiecte pendinte, au durat multe alte luni până să se ajungă la o soluție. Deci nu cred deloc că am pus noi bețe în roate. Am vrut să obținem o directivă puternică din, punct de vedere, din punctul de vedere al temeiului și să fie practicabilă, implementabilă în termeni reali. Am exprimat asta foarte clar și noi uh, am reacționat la pozițiile asumate de statele membre la Consiliu în ceea ce privește uh, AIP, mal În contextul uh, spălării de bani, în plan european, fondurile obținute de anumite persoane Totul trebuie verificat prin sistemul bancar și avem reguli în vigoare care sunt respectate. Dacă persoane care obțin cetățenie uh, achiziționează proprietăți pe insulă, trec printr-o agenție și acolo se fac verificări ale conturilor. Dacă trec pe la notar, de asemenea, care sunt entități juridice, deci există o serie de verificări. Iar în ceea ce privește procesul de due diligence, el există. Dar, uh, din punctul meu de vedere, nu noi avem autoritatea de a oferi informații și mai în detaliu cu privire la uh, toate aceste operațiuni sau mai ales cu privire la deciziile legate de asta. Very briefly on, uh, could on, you, on the issue of golden, golden visa? No, I mean, on, on the issue of golden visa, I mean... Cu privire la viza de aur, golden visa, da, v-am spus că există această procedură, se fac diferite verificări. Cineva depune o cerere pentru viză sau naționalitate. Sunt condiții de întrunit. Se ocupă autoritățile Noi discutăm aici despre spălarea de bani, noi suntem unitatea de supraveghere, uh, de asta ne ocupăm. Nu sunt persoana competentă să vă răspund despre așa ceva. Însă eu am întrebat dacă credeți că e o problemă europeană sau malteză la sfârșit. Am înțeles că delegația pare să nu considere că e în măsură și că e de competența sa să se exprime pe acest subiect. Poate că revenim la asta uh, la Catch the Eye în intervenții spontane. Și acum uh, vă rog, da, stimați vorbitori, să fiți atenți la timpul alocat. Uh, doamna Scott Cato. Mulțumesc și eu am o întrebare legată de Pilatus uh, Bank. E amuzant când văd că nu refuzați, că refuzați să răspundeți la întrebarea legată de KPMG, dacă auditați sau nu acest raport. E dreptul caragios. În legătură cu procesul de due diligence. Ați decis că domnul uh, Alexander nu poate fi uh, Ali um, Sadr, nu poate fi uh, directorul executiv al companiei, însă deja în 2013 americanii uh, au făcut anchete și el a fost pus sub acuzare, sub cinci capete de acuzare, conform regulilor de spălare a banilor, prin spălarea banilor. Deci era mod evident o persoană uh, suspectă de spălare de bani primește licență de a opera pe teritoriul Maltei în sectorul bancar. Cum este uh, posibil să nu știți uh, dacă procesele dumneavoastră sunt într-adevăr eficiente? În mod evident, lucrurile nu uh, mergeau. În legătură cu uh, persoanele expuse cu expunere politică din Azerbaijan. Am auzit că uh, Pilatus Bank avea uh, legături cu uh, familia care conduce Azerbaijanul și în, cu alte persoane implicate în Regatul Unit, Spania, Georgia și Muntenegru. Cum, ce măsuri veți lua pentru a evita astfel de situații pe viitor? Poate că n-am fost suficient de clar. Raportul de informații secrete independent care a fost solicitat în timpul procesului de uh, emitere a licenței nu a fost solicitat KPMG. Repet, nu uh, KPMG a lucrat la el, ci o firmă internațională Contractul ne împiedică, ne obligă să nu divulgăm numele acestei instituții la acest moment. Nu vă putem divulga uh, numele din motive de confidențialitate prevăzute în contract, însă nu este vorba despre KPMG, nu, era vorba, nu este vorba nici de o societate malteză. Este o firmă care uh, furnizează informații secrete mai multor uh, organisme europene de reglementare și mai multor state, state membre, printre care Regatul Unit uh, și autoritatea <clears throat> de comportament financiar din Regatul Unit. Noi îi considerăm uh, capabili să realizeze acest exercițiu independent. În ceea ce privește întrebarea de ce a fost, uh, de ce a primit domnul Sadr licența pentru a-și înființa o bancă în Malta când era sub anchetă în Statele Unite? Răspunsul este foarte simplu și foarte clar. Nimeni uh, din exteriorul Statelor Unite nu știa că el este subiectul unei anchete. Și procesul nostru de uh, due diligence funcționează foarte bine uh, și a continuat pe întreaga existență a băncii. A fost actualizat acest uh, raport, ni s-au adus uh, și rapoarte noi și uh, ca urmare a procesului de due diligence nu s-a identificat imediat când în Statele Unite avea loc o investigație. Informațiile care ne-au fost puse la dispoziție au fost extrem de subțirele, foarte puține la număr. Nu știam contextul, nu cunoșteam obiectul anchetei, pentru că, în mod evident, FBI-ul și autoritățile americane uh, nu uh, vorbesc în gura mare și nu uh, transmit tuturor informațiile cu privire la anchetele pe care le derulează. Nu spun pe cine investigează, deci în privința procesului de due diligence, sub nicio formă noi nu am fi avut cum să aflăm că această persoană era subiectul unei anchete în Statele Unite. Uh, Poate că putem îmbunătăți situația nu doar la nivel european, ci la nivel global, la nivel mondial. Nu este oricum ușor să îmbunătățim situația, pentru că autoritățile de aplicare a legii, uh, anchetatorii au diverse motive din care nu pot divulga și furniza anumite informații. Este oricum o provocare semnificativă cu care vom continua să o mai avem și pe viitor. Știm că putem, vom ști în continuare că există anchete, dar nu vom putea afla mare lucru despre ele organisme de reglementare nu pot să acționeze doar uh, pe baza unor informații secrete care nu, uh, au, uh, nu sunt fundamentate sau nu sunt confirmate în niciun fel. Acțiunile de reglementare trebuie, măsurile de reglementare trebuie să fie impuse pe baza unor dovezi concrete, nu pe baza suspiciunilor. Eu nu vreau să vă răpesc prea mult timp. Dar dacă am fi, am fi abordat pe domnul Sadur și am fi spus, iată, îți vom retrage ancheta pentru că sunteți în curs de investigație în Statele Unite, ce s-ar fi întâmplat uh, cu ancheta derulată în Statele Unite? Cum ar fi fost aceasta afectată? Adesea, organismele de reglementare sunt în poziții foarte dificile. Au ceva informații, uh, dar uh, așa șoptite, pe surse, dar nu, o poți, nu le poți folosi pentru că ai nevoie de un temei uh, solid pentru a acționa. Mulțumesc. Thank you. Well, at this point I, I'd like to welcome a group of trade union representatives. Acum uh, vreau să salut uh, un grup de membri ai sindicatului Volvo din Suedia invitați de uh, un deputat, domnul Uldrixen. Uh, bine ați venit! Domnul Culoglu de la Gueră, cuvântul acum. Pentru reprezentanții uh, Maltei, e surprinzător că încă din răspunsurile scrise pe care ni le-ați transmis, refuzați să ne vorbiți despre persoanele cu expunere politică uh, implicate în cazul Pilatus Bank. Nu doar numele, ci nici măcar numărul lor nu vreți să ne spuneți. Eu uh, vă dau câteva um, nume. Conform doamnei Dafne uh, Carona Caliția, era vorba de soția primului ministru, de ministrul turismului și de uh, șeful de cabinet al primului ministru. Uh, Dafne Caruana Galicia a, a deținut aceste informații de la doamna Maria Efinova, care uh, este o avertizoare și care este acum în Grecia, pe în curs de extradare către Malta și Dafne Caruana a fost asasinată. După revelațiile doamnei Dafne Caruana și după asasinarea ei, ați sporit uh, activitățile de supraveghere? la Banca Pilatus după toate aceste lucruri sau nu? Și dacă ați uh, sporit aceste măsuri și ați continuat investigația, ca, noi vrem răspunsurile. Dacă nu le-ați sporit, atunci de ce nu o faceți? De ce n-ați făcut-o? Sunteți complici sau uh, Incompetent. sunt incompetenți? Doamna Schicluna are cuvântul. În primul rând vreau să subliniez că legea ne obligă la nedezvăluire, la confidențialitate. Nu vrem să părem, ne, că, să părem că nu cooperăm cu dumneavoastră, dar avem uh, un angajament de confidențialitate și nu vă putem divulga noi numele. În ceea ce privește supravegherea, desigur, deținem detaliile complete referitoare la această bancă. Uh, în ce privește supravegherea, așa cum am spus în prezentare și în declarațiile scrise pe care vi le-am transmis, ne-am intensificat, intensificat imediat activitățile de supraveghere. Să vă prezint contextul. Această bancă fusese oricum sub uh, supraveghere foarte atentă de la bun început. Uh, în septembrie 2015 am început uh, o inspecție totală la um, sediul um, băncii de către Unitatea de Supraveghere Bancară. Atunci vizuirea noastră se, um, s-a concentrat pe respectarea condițiilor. Atunci uh, am uh, identificat că există persoane expuse politic și că există uh, nerespectarea ale acordurilor de cooperare. În martie 2016, uh, Unitatea de Investigații Financiare a făcut o investigație, o inspecție la locul faptei, MFS a fost implicată, după aceea în anul următor a urmat o altă investigație. Iertați-mă, după publicarea articolelor doamnei Dafne Caruana, v-ați sporit sau nu activitățile de supraveghere? Da, da sau nu? Dacă da, care sunt rezultatele? Aceasta este întrebarea mea și nu-mi răspundeți. Da, fără nicio îndoială, ne-am sporit uh, supravegherea. Aveam deja un mecanism de supraveghere care fusese declanșat și am uh, luat măsuri diferite. Și rezultatul? Ne-am crescut uh, verificările independente uh, de informații secrete, am luat uh, legătura și cu organismele de reglementare internaționale, am uh, făcut mai multe revizuiri uh, și la locul faptei și ale documentelor și toate acestea au dus la culegerea informațiilor care au dus la lansarea examinării uh, profunde a băncii, printre care și revizuirea tuturor conturilor și tranzacțiilor desfășurate de această bancă pentru a uh, face o evaluare mai robustă a posibilei implicări a băncii în uh, spălarea de bani. Această investigație este în curs de desfășurare pentru a fi suficient de complete, de cuprinzătoare, uh, durează aceste anchete. Și rezultatele legate de persoanele cu expunere politică? Nu am înțeles întrebarea dumneavoastră. Apreciez dezbaterea uh, aprinsă, dar dacă doriți uh, să întrerupeți uh, vorbitoarea, vă rog să-mi, să, să-mi semnalați mie acest lucru pentru a putea fi ascultată fiecare persoană. Deci, vă rog să repetați ultima întrebare. Deci ați suplimentat activitatea de supraveghere după ce au apărut aceste acuzații. Uh, Doamna a spus că au deja anumite răspunsuri. Întrebarea mea a fost, după ce ați tras concluzii, aveți acum informații referitoare la persoane cu expunere politică? După cum am spus, uh, ancheta este în desfășurare și nu uh, putem uh, dezvălui rezultatele ei uh, în acest moment. După ce vom analiza rezultatele uh, acestei anchete și acestei revizuiri, uh, vom reevalua situația. Când a început această revizuire și când se va încheia? Vă pot furniza mai multe informații în limitele pe care le-am menționat. În primul rând, Decizia de a desfășura o analizare, o analiză detaliată a tuturor operațiunilor băncii a fost luată după evenimentele de vara trecută. Procesul a dus la decizia de a angaja uh, o firmă independentă cu uh, experiență în astfel de anchete pentru a asista autoritățile malteze. S-a desfășurat uh, procesul uh, obișnuit, conform regulilor noastre de achiziții publice pentru contractarea acestei firme. În februarie a început lucrul la locație. Ehm, această activitate ehm, constă într-o evaluare foarte profundă și cuprinzătoare a tuturor aspectelor operațiunilor băncii, printre care și o analiză a tuturor proceselor și procedurilor și ehm, aplicărilor practice, o analiză și o evaluare a tuturor, băncii, tuturor conturilor deschise de bancă și închise de bancă, o analiză a tuturor tranzacțiilor efectuate din toate conturile și uh, transferuri către Malta și din Malta către alte destinații. Analiza include, de asemenea, copierea datelor băncii a tuturor evidențelor și documentelor acestea, toate mailurile uh, trimise de bancă, toate înregistrările audio și toate sunt analizate de uh, echipe de experți. Și scopul este să descopere dacă există tranzacții sau dacă există dovezi de spălare de bani sau de alt fel de infracțiuni uh, care uh, au avut loc prin uh, această bancă. Exercițiul este foarte complex și nu poate fi finalizat în câteva zile. Durează deja de câteva săptămâni. Noi înțelegem că au nevoie de mai mult timp pentru uh, a um, obține rezultate care să ne arate dacă există sau nu uh, probleme pentru a obține dovezile de care avem nevoie, pentru că, după cum am spus, nu putem să acționăm doar pe seama uh, informațiilor din ziar. Nu putem acționa nici uh, pe baza informațiilor secrete care ne parvin, pentru că nu putem să le folosim uh, atâta timp cât ele nu sunt fundamentate. Trebuie să obținem dovezi concrete, ferme, solide, care să ne ajute uh, și să ne permită să luăm uh, măsurile finale necesare. Deocamdată banca nu mai uh, operează, toate activele sunt înghețate, nimeni nu poate retrage bani din bancă, nu se face niciun fel de operațiune. Persoanele care uh, conduc ban banca au fost um, demise. au fost îndepărtate din posturile lor și acum, pe măsura obținerii de informații și după ce avem și rezultatul analizei noastre prudențiale, vom lua mai multe decizii. Situația poate să evalueze, evolueze și în, într-un interval scurt de timp. Putem lua deciziile necesare și uh, repede dar uh, trebuie să recunoaștem și faptul că este posibil ca banca să aibă sume de bani murdari și suntem uh, dispuși să ne asigurăm că protejăm uh, acești bani dacă ei există. Nu cred că trebuie să ne grăbim, nu trebuie să ne pripim, trebuie să facem lucrurile bine, cu informațiile și dovezile adecvate. Și de asemenea trebuie să uh, protejăm și fondurile care trebuie să fie protejate. În cazul în care există uh, acțiuni de impunerea legii care, ca urmare a investigației noastre. Nu știu dacă vrea să ia cuvântul de la ENF, nu? Doamna Metzola de la PP are cuvântul. Ca singura eurodeputată malteză prezentă astăzi aici, vreau să spun foarte clar că în această perioadă, când țara mea se confruntă cu astfel de problemă de nemai văzută uh, într-o generație întreagă, acum când toată lumea e cu ochii pe mica noastră țară și că toată lumea știe acum, practic, avem un regim la putere corupt, la până în uh, măduva oaselor, nu, dar care nu reprezintă poporul nostru. Nu... Nu suntem un paradis fiscal. Regulile noastre datează dinainte aderării la Uniunea Europeană. Aș vrea acum să adaug la ce s-a întâmplat, ce au întrebat colegii fără răspuns. De ce credeți că poliția, și trebuie să punem această întrebare, de ce credeți că poliția nu a întreprins nicio anchetă, nicio acțiune la adresa poliției la guvern din ultimii cinci ani? Știm că miniștrii au mințit cu sfruntare în legătură cu conturile pe care le dețin în bănci, precum cele pe care dumneavoastră le supravegheați. Că deci știm că cel puțin 200.000 de dolari au fost transferați către un cont din Dubai, din Dubai în legătură cu uh, firma 17 Black și cu uh, uh, benzinările noastre de gaz lichefiat. Știți că au uh, interese clare politicienii noștri în bănci, precum Pilatus. Sunt probe. Și știm, de asemenea, că Unitatea de Inteligență Financiară a trimis rapoarte comisarilor de poliție. Uh, nu v-ați dat seama că nu s-a dat curs acestor rapoarte de către FMC? Acum, referitor la Pilatus Bank. Știm foarte clar, fără nicio îndoială, că e o mașinărie de spălare a banilor. Acum președintele e într-o temniță, într-o închisoare americană și concret trebuie să spunem că anchetele la fața locului au luat loc Există acuzații din partea mai multor persoane că Pilatus Banc a fost științat de faptul că urmea să aibă loc o anchetă la fața locului, când practic toată lumea era cu ochii pe Dăr. Și vreau să vă reamintesc că primerul nostru, Iosef Muscat și soția sa, împreună cu șeful de cabinet, au participat la nunta lui Sader la Florența acum câțiva ani. Și întrebarea pe care și-o pune toată lumea. Spuneți că nu puteți acționa dacă aveți doar niște acuzații netemeiate, doar în funcție de niște informații legate de tranzacții care există sau nu. Când e transmis un raport de la Unitatea de Inteligență Financiară către poliție, nu e doar așa un zvon murmurat. E clar o probă și avem de asemenea și uh, informațiile pe care le-a dezvăluit doamna Dafne Caruana înainte să fie asasinată și aceste informații acum au fost practic uh, confirmate de agențiile de știri din toată lumea. Știm acum că Ali Sadr e implicată în spălarea de bani și dumneavoastră n-ați făcut nimic. Deci lumea întreagă e cu ochii pe noi și eu ar vrea să dovedesc lumii că suntem uh, serioși și că ne putem recăpăta reputația pe care uh, guvernul nostru a aruncat-o practic la gunoi în ultimii ani. Mulțumim, domnule Farugea, doriți să răspundeți? Da, mulțumesc. Doamne Mețola? Referitor la poliție. Faptul că au acționat sau nu, nu pot să fac comentarii în numele poliției malteze. Nu de la acea instituție provin. Eu pot să vorbesc în numele unității de um, informații financiare. Avem rapoartele noastre anuale care sunt făcute publice an de an pe site-ul nostru. Puteți vedea acolo care e activitatea noastră, ce muncă depunem, atât în ceea ce privește respectarea legii și uh, supravegherea financiară. Avem statistici în ceea ce privește compa, uh, colaborarea noastră cu alte unități uh, omologe din alte țări. Ca șef al acestei unități, vă confirm că noi facem tot posibilul pentru a ne desfășura munca așa cum prevede legea. Deci eu pot vorbi în numele unității de informații financiare, să nu pot da, face comentarii în numele poliției malteze. Um, thank you and thank you, Madam Metzola, for your, for your... Vă mulțumim, doamnă Metzola, pentru intervenții și întrebări. Nu e corect să spunem că nu a făcut nimic. Că nu s-a făcut nimic. Am explicat deja în detaliu ceea ce facem. Am explicat ce măsuri s-au luat concret pentru a ne asigura această bancă nu mai poate fi uh, operațională, nu mai poate funcționa pentru a proteja orice fonduri care ar putea să fie fonduri cu bani murdari, pentru ca acești bani să nu fie retrași. Am spus de asemenea foarte clar că noi, ca organ de reglementare, nu putem întreprinde anumite acțiuni doar pe baza informațiilor din presă. Și mă voi referi și la rapoartele unității de informații financiare la care s-a referit doamna Mețo, la cele rapoarte ale FIU. În primul rând trebuie să vă spun că nu au fost uh, rapoarte și acum pot să spun, au fost oricum dezvăluite foarte prețurile, erau rapoarte cu privire la bancă, la operațiunile băncii, la faptul că s-a folosit un cont uh, de la acea bancă. Tranzacțiile bancare respective. În acele rapoarte se spunea că prin intermediul acestei bănci, două sume de 5, de mii de euro au fost tranzacționate și în acel raport se vorbea de 9.500 de euro. Deci o tranzacție făcută prin intermediul acestei bănci. Da, am luat act, bineînțeles, de asta. Acele informații sunt într-adevăr îngrijorătoare. Da, pentru noi, într-adevăr, sunt uh, un semnal de alarmă. Însă, doar pe baza acestor informații individuale, pot să spun cu mâna pe suflet că niciun uh, organ de reglementare al băncii ar putea închide o bancă pentru că deține informații legate de aceste tranzacții de 50.000 de euro. Trebuie văzute lucrurile în mod uh, proporționat, uh, dintr-o anumită perspectivă. Da, există, deținem aceste informații. Am știut la un moment dat, după ce s-a dat autorizația de funcționare, am primit uh, informații în legătură cu faptul că domnul Sadăr era anchetat și practic pus sub acuzație. Autoritățile americane ne uh, avertizaseră în legătură cu această persoană. Acestea erau informațiile pe care le aveam. Deci am analizat această bancă, ne-am deplasat acolo de mai multe ori, am cerut uh, băncii să ne raporteze zilnic, să ne ofere informații zilnic, repet. Și acum am început o examinare detaliată a operațiunilor acestei bănci. Noi, ca autoritate de reglementare, ne-am făcut întotdeauna treaba, am făcut tot ceea ce ține de competențele noastre pentru a încerca să ajungem la capătul uh, acestei sarcini să, și să dezvăluim adevărul. Cu siguranță că nu suntem perfecți. Acum când privim în, înapoi ne dăm seama că toată lumea ar fi putut să acționeze mai bine. Recunosc asta fără nicio problemă, însă nu pot vorbi decât uh, Așa cum spunea domnul Farugea, în numele Autorității de Reglementare și Supraveghere și într-o oarecare măsură și în numele Unității de Informații Financiare. Eu nu pot vorbi referitor la ce au făcut politicienii sau nu, nici la ce face și nu face poliția. Suntem în fața dumneavoastră, de aceea am dat curs invitației dumneavoastră Vrem să dăm dovadă de deschidere față de dumneavoastră în măsura posibilului, însă nu ne putem exprima părerile decât în legătură cu ceea ce am făcut sau nu noi. Acum, ultimul vorbitor, doamna Delvo, din partea SND. Mulțumesc, domnule președinte. Și le mulțumesc și oaspeților pentru prezentări. După intervenția atât de aprinsă a colegei uh, din Malta, vreau să-mi exprim înțelegerea față de populația malteză. Și de asemenea să le spun domnilor Schicluna și Bartolo că mă uimește faptul că nu vor să dezvăluie numele acestei părți terțe care a emis raportul respectiv de audit. Credibilitatea și reputația autorităților este știrbită de atitudinea dumneavoastră, însă nu știu, poate ne veți putea transmite raportul ulterior în scris și rezultatul analizelor în curs. Acum, întrebare cu privire la ABVL din Letonia, către domnul Putniș. Aș vrea să știu dacă ați colaborat cu autoritățile din Luxemburg și în ce fel ați colaborat. Ca și în multe alte cazuri, cetățenii europeni au impresia că Uniunea Europeană se activează doar după cineva din afară, practic, se poziționează și ne atrage atenția asupra problemelor. Deci cum am putea corecta acest lucru? Și întrebarea mea este pentru autoritatea de supraveghere. Nu e suficient de bună actuala structură de colaborare? De ce nu este? Din motive tehnice, juridice, din partea lipsei de încredere, a neîncrederii între țări. Și ca să revin la întrebarea domnului Țile, credeți că unitatea de informații financiare europeană ar putea fi o soluție la această nepotrivire, să zic? Mulțumesc! Mulțumim. Cine dorește să înceapă? cu răspunsurile. Mulțumesc. Spălarea de bani este o problemă globală și trebuie să analizăm uh, cazuri similare în același mod. Susținem, în orice caz, o supraveghere centralizată și în domeniul spălării de bani spunem da și cooperării, pentru că e o problemă globală spălarea de bani. Deci cooperarea devine vitală, dar cooperarea se construiește. Noi am investit în cooperare ca ea să existe din 2014 încoace între diferitele autorități, când uh, lucrurile au început să se schimbe în sectorul bancar. în calitate de autoritate de supraveghere, trebuie să poți opera în momentul în care există suspiciuni. O procedură centralizată este cea mai bună soluție împotriva spălării banilor. Mulțumim. Doriți să adăugați ceva, domnul Putninț? Da, câteva cuvinte. O abordare unificată control organizat asupra problemelor de spălare de bani reprezintă, iată, un lucru pe care l-am susține clar. Noi și țara noastră. E chiar o idee foarte bună și o inițiativă foarte bună. Dar, să, evident, trebuie verificat cum se pot face lucrurile din punct de vedere tehnic și juridic. Dar, din punctul meu de vedere, este singura soluție dacă dorim să controlăm eficient fluxul uh, ilicit de fonduri prin zona euro. Iată și cu AB, EBLV. E vorba de un document atât de puternic care a apărut încât nu mai există niciun pic de marjă de manevră, de conciliere. Ce omoară o bancă? Nu poziția administrativă a autorității de reglementare sau ceva de genul acesta, ci reacția pieței. Deci asta e principala problemă. Și în acest caz, ABLV va fi lichidată în ciuda faptului că, de fapt, banca era sub procedura de remediere în cadrul programului FCMC. Așa stau lucrurile. În ceea ce privește cooperarea cu Luxemburgul, a fost bună, mai ales prin prisma faptului că eu și colegul meu din Luxemburg, la mecanismul uh, SSM, uh, suntem colegi și avem mereu posibilitatea de a discuta Și am discutat și în acele zile când uh, totul era început să fie foarte, foarte problematic. Deci, uh, cooperarea cu Luxemburg n-a fost deloc problematică. Mulțumesc. Thank you. Yes, uh, madam. Mulțumim. Doamnă Schicluna. Da, luăm notă de comentariul care a fost făcut cu privire la uh, firma de informații. uh, um, Uh, informații pe care am oferit-o, uh, pe care am utilizat-o și îmi cer încă o dată scuze că nu pot divulga numele. Vom oferi un răspuns în scris dacă compania ne oferă consimțământul să facem public uh, numele său. Și apoi, în ceea ce privește ultima întrebare legată de cooperare, am făcut o sugestie în declarația noastră scrisă. Credem că e nevoie de o mai bună cooperare între uh, autoritățile de reglementare și autoritățile de aplicare a legii, cele judiciare. E loc de mai bine, de mai multă cooperare pentru a conferi vizibilitate autorităților de reglementare. Iar ele, aceste autorități, la rândul lor, ar putea deveni mai proactive. De asemenea, credem că ar fi bine să existe autoritate centrală la nivel european. Yeah, thank you very much. So I can... Mulțumim foarte mult. Deci, uh, constat că toată lumea este pentru un sistem centralizat. La procedura Catch the Eye au apărut trei nume, domnul Carinș, Ana Gomes și Eva Jolie. Îi rog să pună o, o întrebare succintă. Luăm întrebările deodată și așteptăm apoi răspunsurile. Domnul Carinș. Un comentariu și o întrebare. Știți că am avut opt trialoguri pe acea de-a cincea directivă împotriva spălării banilor cu președinția malteză. Mi-l amintesc pe domnul Bartolo de atunci și n-am ajuns nicăieri. Am ajuns uh, undeva cu uh, președinția Estoniei ce a urmat, deci vă dați seama oare de ce. Și acum uh, către autoritatea din Letonia. Domnule Putin, dacă bine vă înțeleg eu, spuneți așa, ABLV a colapsat din cauza felului în care a reacționat piața. Și da, cumva înțeleg, uh, o, uh, e o situație clasică în sistemul bancar, dar reacția pieței de ce a fost așa? Din cauza anunțului FinCEN. Spuneți cumva că anunțul FinCEN a fost uh, fără motiv, pentru că totul mergea bine, pentru că procedurile antispălare de bani erau pe rol și pentru că v-ați ocupat în 2016 de toate problemele sau FinCEN avea dreptate? Că a colapsat banca e un fapt secundar. Întrebarea este dacă vă, vă, dumneavoastră vă ocupați de spălarea de bani sau FinCEN a avut dreptate spunând că nu se făcea nimic împotriva spălării banilor. Grupăm întrebările. Ana Gomes. Vreau să spun că mă voi adresa autorităților malteze ca să clarific exact ce știți, ce ne puteți spune despre Black 17 și despre alte companii de tip offshore care trebuiau să primească uh, plăți de la nivel ministerial, de la mai multe oficialități. Și apoi e vorba și de compania care și-a deschis structurile și care a mințit uh, serviciilor de inteligență financiară și Există și o legătură cu Portugalia la plățile făcute de către Venezuela către domnul Sadr. Se pare că tranzacții se desfășurau prin intermediul băncilor portugheze. Vă voi interpela în scris și sper să-mi oferiți un răspuns în scris. Și o întrebare scurtă. După ce am trimis raportul la BCE și la Autoritatea Bancară Europeană și la Comisie, ce, cum ați interacționat cu aceste entități? Concret cu privire la competența și capacitatea dumneavoastră la capitolul spălare de bani. Mulțumim. Mulțumim, doamna Jolie. I have a very short question for Mr. Am o întrebare foarte scurtă pentru domnul Farugia, ca șef al Serviciului de Informații Financiare. Vreau să știu ce fel de acțiuni ați întreprins când ați văzut uh, stegulețul roșu, că sunt uh, politicieni uh, la nivel înalt cu legături strânse cu această bancă, mergând chiar la nunta domnului Sadr, ca invitați, și uh, la nivel polițienesc n-a fost follow-up. Și atunci, uh, ce ați făcut atunci cu rapoartele? You, Mr. Putin's, uh, Mr. Karin's question, please. Bun, și acum domnul Putin pentru a răspunde întrebării domnului Karins. Mulțumesc. Comentariul meu era pentru a spune că banca era în procedura de remediere, în documentul fiind CEN, se spune că au avut loc câteva episoade în viața băncii și suntem de acord cu acestea, trebuia să existe remediere. De ce s-a hotărât publicarea documentului la momentul respectiv? Nu știm. Asta trebuie să răspundă trezoreria și reprezentantul Fincen. Dar pot să vă spun că acest document nu a avut menirea de a ucide banca. Dacă citiți declarația Fincen, e clar. ei uh, încearcă să protejeze sistemul american financiar și exclude băncile din zona noastră. Scuzați, din zona dolarului. Nu știu dacă o altă bancă ar reuși să supraviețuiască în afara zonei uh, dolarului. Ce înseamnă asta? Că au evaluat riscul și că pur și simplu n-au vrut să ucidă banca cu acest document. Dar decesul a survenit în urma reacției pieței. Dacă Fincher a avut dreptate sau nu. Am avut o atitudine similară și noi nu am fost în dezacord cu Fincen despre ce s-a spus acolo. Și deci, am încercat să remediem situația la, în cadrul băncii respective și banca era dispusă să se conformeze. Și un ultim comentariu, trebuie să înțelegem că sunt diferențe mari la nivelul sistemului judiciar uh, american și apoi cel european în general și uh, în particular cel leton. Fincen spunea că banca uh, nu respecta regimul de sancțiuni coreene. Noi, cei din Letonia, nu știm uh, dacă în cazul altor țări, într-o situație similară, cineva ar mai fi spus același lucru, pentru că sistemul nostru judiciar nu ne permite să uh, facem asemenea constatări. Cel, mai, cel mult puteam spune că era vorba de o implicare indirectă sau ceva de genul. Sistemul din SUA e un pic diferit decât cel uh, european, ca să o spun în termeni uh, blânzi. Și noi, în primul și în primul rând, trebuie să fim în conformitate cu legislația națională. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Schicluna! O să mă refer la întrebarea cu privire la BCE și Autoritatea Bancară Europeană. Cu BCE-ul noi am avut uh, un contact constant de când a survenit acest caz, în ultimul an, am avut un număr de schimb de opinii și de reuniuni. S-a discutat mult, direct sau la telefon, despre asta. Este o relație în derulare. Iar în ceea ce privește autoritatea bancară europeană, după cum probabil știți, s-a deschis acolo o anchetă preliminară. Am avut discuții cu cei de acolo Cooperarea a fost deplină. Procesul și acesta este în desfășurare și vă ofer garanții asupra faptului că vom ține cont de toate recomandările care vor veni la sfârșitul anchetei Autorității Bancare Europene. Domnul Farugia, mulțumesc. În ceea ce privește întrebările doamnei Gomes, bineînțeles, sunteți liberă să ne transmiteți întrebările în scris, vă vom oferi feedback cu riscul de a mă repeta. Spun că inclusiv uh, prin faptul că am acceptat să fim aici, uh, arătăm că suntem singura autoritate uh, de servicii financiare care a făcut asta. Dar nu putem intra în detalii cu privire la anumite Uh, anchete sau cazuri. Este pentru că nu vrem să distrugem niciun fel de anchetă, nu vrem să dăm indicații, uh, mă scuzați, nu vrem să divulgăm indicii, dar uh, vom face tot posibilul să vă oferim un răspuns. Și în ceea ce privește uh, raportarea uh, um, către poliția malteză, da, am depus uh, un număr de rapoarte. de fapt, rapoartele se depun într-un anumit număr anual, uh, Trebuie să existe o reacție a poliției și se transmit uh, și se transformă în probe um, informațiile oferite. Știți că acest proces de uh, tranziție de la informație la probă este destul de laborios, pentru că nu te poți prezenta în instanță fără probe. După ce se sfârșește acest procedeu, poliția își continuă activitatea. Mai mult de atât eu nu pot să vă spun, pentru că nu pot să intru în detalii cu privire la anumite cazuri. Mulțumim, domnule Farugia. A, mai, mai fost o întrebare, revine doamna Schicluna. O va, răspund, va, va răspunde colegul meu. Vreau să am și o scurtă reacție la comentariul domnului Carins în legătură cu uh, ce rezultate a obținut președinția malteză în legătură cu dosarul uh, spălării banilor. Noi credem că am avut succes cu uh, publicarea adevăraților uh, proprietari, proprietarilor de fapt um, ai um, acestor sume obținute din spălarea de bani. Vreau să vă amintesc că președinția malteză, la nivel tehnic, a fost cea care a finalizat cam 60% din text și uh, am inclus uh, prevederi privind cooperarea între unitățile de informații financiare în legătură cu uh, jurisdicțiile sporite, în legătură cu cooperarea mai profundă între supraveghetori. Deci cred că este nedrept să spuneți că președinția malteză cu resursele noastre limitate nu a, a înregistra niciun rezultat cu dosarul de spălare a banilor. Domnule, nu mai doriți să adăugați ceva? Nu? Atunci mulțumesc tuturor vorbitorilor uh, pentru prezență și pentru intervenții. Este posibil să le mai adresăm experților um, întrebări în scris. Um, repet, și eu și uh, Uh, unitatea de informații financiare din Letonia ne acceptase rezid... Uh, invitația, însă astăzi a avut o reuniune uh, planificată de mult cu o altă autoritate și de aceea nu sunt astăzi în sală. După poză de 5 minute revenim. Mulțumesc!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 Those who are on their way... Începem discuția cu al doilea grup de experți. Vă rog să vă, călători, să vă continuați călătoria spre ieșirea din sală sau către interiorul sălii, dacă ați început-o deja. Începem uh, discuția pe tema învățămintelor trase pentru Uniunea Europeană, cum să consolidăm verificările și controlele pentru a reduce riscurile de spălare de bani. Permiteți-mi să vă prezint vorbitorii din al doilea grup de experți. Domnul Piers Haben este director uh, pentru um, inovarea pe uh, uh, piețele bancare și pentru consumatori în cadrul EBA. Domnul Mauro Grande, membru al Consiliului Unic de Rezoluție și domnul Robert, Roberto Ughena, director general adjunct pentru uh, serviciul juridic de la Banca Centrală Europeană. Vom începe discuția după ce acești trei vorbitori vor uh, face prezentările introductive. Fiecărui vorbitor, fiecărui expert îi, va reveni, îi vor reveni șapte minute pentru introducere. Domnule Haben, aveți cuvântul. Fără microfon. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat astăzi la această audiere importantă care ne uh, ocupă acum uh, tot timpul și cred că este bine că discutăm despre această temă. Vreau să vă prezint activitățile băncii, uh, autorității bancare europene uh, la momentul de față și vă voi împărtăși câteva dintre planurile noastre pentru viitor. Cunoașteți rolul EBA, noi avem multe sarcini, printre care datoria juridică de a încuraja aplicarea eficientă a directivei uh, privind spălarea banilor. Să vă spun care sunt competențele noastre, ce putem și ce nu putem face. Am uh, văzut uh, mai multe competențe, uh, multe sunt destul de restrânse, precum competențele noastre în situații de urgență, însă putem stabili cadrul legal pe baza directivelor, emițând avize, îndrumări și standarde și recomandări și, desigur, putem încuraja implementarea prin training, uh, revizuiri din partea egalilor și uh, înființarea de bune practici. În ceea ce privește um, punerea în aplicare a recomandările noastre, uh, avem un instrument destul de direct și anume încălcarea dreptului european. Recurgem la situații în care se încarcă legea. Când vedem o încălcare a dreptului Uniunii Europene, putem face um, recomandări pentru soluționarea situației pentru luarea de măsuri. Nu uh, putem uh, să intervenim atunci când uh, îndrumările sunt bazate pe reguli de armonizare minimă. Deci nu putem interveni direct în supraveghere. Noi nu suntem un organizație de supraveghere. Am făcut multe um, um, patru și cinci directivele privind spălarea banilor au reprezentat pași importanți. Uh, Spălarea banilor depășește sectorul financiar. Am lucrat cu EIOPA, cu uh, Autoritatea pentru Pensii și cu uh, ESMA în mod foarte eficient. Vreau să vă aduc în la cunoștință câteva chestiuni. Noi am uh, pregătit îndrumări privitor la factorii de risc, 72 de pagini de detalii în legătură cu tipul de lucruri care trebuie să fie avute în vedere de organizațiile financiare atunci când evaluează riscul de spălare de bani. Acesta reprezintă și un instrument pentru autoritățile competente pentru că acestea să analizeze cât de bine se descurcă organismele financiare. Este un document cu foarte multe informații, o sursă foarte bogată care ar trebui să îi ajute și pe supraveghetori să găsească teren comun în ceea ce știe evaluarea. Am introdus inclus și uh, îndrumări uh, bazate pe, uh, de, privind supravegherea bazată pe riscuri, un ghid mai uh, subțirel, în care arătăm cum se poate evalua riscul asociat uh, instituțiilor financiare. O abordare bazată pe risc înseamnă că prioritizezi riscurile mari. Abord, abordarea care nu este bazată pe risc înseamnă că poți acoperi toate situațiile în mod uh, destul de uh, algoritmic. Aceste uh, instrumente reprezintă un pas în direcția cea bună. O altă zonă pe care ne concentrăm a fost cooperarea între organizațiile de supraveghere, un subiect pe care l-am discutat și în 2016. Cred că s-au făcut progrese. Uh, directiva 5 privind spălarea banilor aduce certitudine juridică în acest sens și noi vom pregăti un memorandum de înțelegere pentru a-i ajuta pe colegii noștri să îmbunătățească fluxurile de informații în piața internă de la mecanismul unic de supraveghere. nu putem obliga pe toată lumea să împărtășească informații în orice moment, trebuie să fim conștienți de acest lucru totuși. Am făcut, am luat deci câteva măsuri um, de progres. În ceea ce privește stabilirea cadrului de operare, colegii mei uh, pot asista autoritățile competente cu, la implementare am făcut uh, trei sesiuni de training pentru 400 de oameni. E foarte important pentru noi uh, să putem uh, să formăm oamenii privitor la noul regim de evitare a um, sfărării banilor. Mulțumim Parlamentului pentru că ne-a atras atenția asupra uh, dreptului european, celor în care este um, încălcat, uh, situațiilor acestora. Noi uh, am analizat situația din Portugalia și analizăm acum situația din Letonia și din Malta, posibile cazuri de încălcare a dreptului european. european. Vom explica concluziile noastre imediat ce le avem. Echipa noastră a fost în Malta anul acesta și a făcut o muncă foarte importantă. De asemenea, lucrăm și la o strategie care ne permite um, mai mult decât evaluarea de către egali, ne permite să facem evaluări și în alte țări, um, ne uh, lucrăm în cooperare cu autoritățile naționale și când stabilim prioritățile, uh, referitor la anumite state, vom uh, ține cont de informațiile pe care ni le furnizați dumneavoastră, Parlamentul European. Suntem pe calea cea bună, însă ne apropiem de limitele competențelor și resurselor noastre. Ați întrebat câte persoane se ocupă de um, combaterea spălării banilor. Uh, de la o persoană, acum avem două persoane. Uh, noi lucrăm, desigur, și cu autoritățile competente în cadrul unei, unei echipe mai ample, însă ne apropiem de limitele competențelor și resurselor uh, EBA. În cadrul actual, pentru că în această dimineață s-a vorbit foarte mult despre un singur uh, organism de supraveghere pentru problema banilor, o, o posibilitate care pare destul de interesantă, Aș vrea să vă spun cum am putea să facem regimul acesta mai eficient. Armonizare mai eficientă. Cu Există, există diferențe la nivel național, ceea ce limitează convergența. Uh, Um, deci este dificil uh, să se facă um, armonios combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului uh, pe piața unică. În comentariile scrise v-am uh, dat un exemplu clar. Anumite jurisdicții nu pot lua măsuri împotriva unei persoane fără dovezi clare de um, condamnare penală. Deci această persoană poate intra pe piața unui euro chiar dacă există suspiciuni. Putem putem uh, solicita uh, anchete independente dacă avem competențe și resurse. Pun accentul pe resurse aici. ar fi important să existe un supraveghetor unic, un organism unic de supraveghere pentru spălarea banilor, dar trebuie să fie cadrul corect, cadrul pentru cooperare eficientă, pentru că spălarea banilor se ocupă, este o chestiune care acoperă mai multe sectoare. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Mauro Grande de la Comitetul Unic de Rezoluție are cuvântul. Thanks for... Bună dimineața! În primul rând, vă mulțumesc că ne-ați invitat și pe noi la acest grup de discuții atât de important. În primul rând, să clarific perspectivele prin care autoritățile de rezoluție abordează chestiunea uh, spălării banului. Banilor. După cum știți, autoritatea de rezoluție trebuie să se asigure că în, atunci când există o bancă care are mm, uh, probleme, trebuie să se mm, respecte toate criteriile stabilite de legislație. Detectarea problemelor de spălare a banilor nu e printre principalele noastre competențe. Însă, pe de altă parte, autoritatea de rezoluție trebuie să fie atentă și să țină cont de implicațiile pe care le au chestiunile legate de spălarea mm, banilor în ceea ce privește rezoluția și uh, Uh, solvabilitatea băncilor. Am învățat multe din uh, cazul AVLB discutat uh, la grupul de discuție anterior. Și am tras un învățământ major care nu are neapărat o legătură directă cu spălarea banilor, ci uh, uh, cu solvența. Deci trebuie să avem aici o armonizare. Deci trebuie să ne dăm legă- seama că există o legătură în- între faptul că există riscul de a da faliment și uh, posibilitatea aceasta și măsurile care trebuie făcute ulterior, deci care merg către lichitare. Deci ce se întâmplă în momentul în care o bancă e, are probleme atât de mari, deci ce uh, decizii trebuie să iese atunci. Deci e o bancă care practic aici a supraviețuit la nivel național, deși la nivel european se hotărâse că ar trebui lichidată. Însă asta nu ține neapărat de spălarea de bani. Acum, ca să revin la spălarea de bani, ce am învățat din experiențele actuale? Când o situație are un risc de uh, reputație asociat, de spălarea, asociat cu spălarea de bani și are probleme de lichidități din cauza reacției piestelor, așa cum se discuta înainte, uh, situația băncii se deteriorează foarte rapid și banca ajunge în pragul falimentului foarte rapid. Și în acest răstim scurt, autoritățile de rezoluție trebuie să iau o decizie în cunoștință de cauză. Și ăsta e momentul esențial pentru noi. Cum să facem față în mod eficient unei situații când o bancă foarte rapid ajunge pe, în pragul falimentului. În cadrul EBLV, a, termenul a fost doar, răstimpul a fost doar de, două, de 10 zile. Din momentul în care am fost a, conștienți că există acest risc de spălare a banilor și momentul în care banca a ajuns practic pe prag în momentul prăbușirii. Deci atunci trebuie să se ia o decizie de rezoluție. Ce trebuie făcut ulterior? M-aș referi la două elemente. Schimbul de informații. Ceea ce contează pentru noi ca autoritate rezoluție să avem informații cât mai curând în legătură cu acuzațiile de spălare a banilor pentru a ne pregăti cât mai bine cu putință. Și bineînțeles că lucrurile sunt complicate de faptul că autoritățile responsabile de spălarea banilor sunt la nivel național, omologii noștri, omologul este BCE-ul, deci depindem de informațiile care vin de la BCE. Deci tot ceea ce lesnește și um, accelerează schimbul de informații ne ajută pe noi. Și în cea de-a cincea revizuire a directivei antispălare uh, a banilor ar trebui deci să ținem cont de asta. Și s-a ținut cont, deci e o evoluție bună din punct de vedere legislativ acest schimb de informații consolidat. Acum urmează partea de punere în aplicare, deci pentru noi e important să se pună în practică totul în așa fel încât să funcționeze. Încă un lucru. Asta ține mai mult de momentul în care apare problema. Noi, ca autoritate de rezoluție, avem ca principală sarcină să ne pregătim pentru rezoluție. Deci, în contextul pregătirii pentru rezoluție, e important să consolidăm dialogul cu supraveghetorul, adică BCE-ul, în ceea ce privește modelul de afaceri respectiv. Știm că există anumite modele de afaceri care sunt mai expuse riscului de spălare de bani. Noi nu avem puterea să afectăm, să schimbăm modelul de afaceri, însă trebuie să ținem cont de asta și în discuția noastră cu subrogatorii ar trebui să vorbim mai mult despre implicațiile anumitor modele de afaceri în ceea ce privește riscul de reputație. Dacă știm toate acestea, ne putem pregăti mult mai bine ex ante. Dacă știm că totul se va materializa, știm că nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci de aceea totul trebuie pregătit cât mai bine în amonte. Astea sunt niște învățăminte, zic eu, care țin mai mult de partea operațională, însă să nu uităm că există și partea de reglementare legislativă. Mai general, în ce cadrul de reglementare, deși nu suntem noi neapărat responsabili, noi suntem de acord cu ce spunea Pierce în legătură cu eventual evoluția cadrului de reglementare în direcția unei armonizări ulterioare a prevederilor actuale din domeniul uh, combaterii spălării de bani. Să în același timp trebuie să, asigurăm o punere în aplicare consecventă, constantă mm, și eficace a prevederilor europene. Și ideea de a avea o autoritate europeană la un moment dat în acest domeniu, din punctul meu de vedere, e ceva uh, ce merită uh, salutat. Dacă ne întrebați pe noi care ar fi contribuția um, rezoluției la um, soluționarea problemei spălării banilor, eu aș spune că pentru noi e important să fim mai bine pregătiți în situațiile în care spălarea de bani duce la un risc de reputație și uh, uh, atunci uh, procesul de rezoluție al băncii respective devine din ce în ce mai complicat. De e să fim pregătim, pregătiți. Acum, în ceea ce privește reducerea riscului de materializare a riscului de reputație, aici totul ține mai mult de supraveghere, aș zice eu, decât de um, rezoluție. Vă mulțumim pentru răspunsurile în scris și pentru prezentările de astăzi. Vom începe a, mă scuzați, mai avem avem o persoană pe domnul Roberto Ghena din partea Băncii Centrale Europene. Domnule Roberto Ghena, ne scuzați. Members of Parliament, it's a pleasure. Mulțumesc, domnule președinte, stimaților deputați. E o plăcere să mă adresez dumneavoastră în numele BCE. Și înainte de a discuta despre cum să consolidăm cadrul antispălare de bani în Uniunea Europeană, permiteți-mi să subliniez care este rolul BCE în capacitatea sa de organism de supraveghere e supravegherea bancară în uh, eforturile antispălare de bani. Și vreau să vă spun și la ce fel de întrebări o să pot oferi răspunsuri cu sens în, această audiere și cum credem că prin aceste răspunsuri putem contribui la lupta împotriva spălării de bani. Sunteți aici eurodeputați care ați urmărit audierea de la organismul de supraveghere de luna trecută și cu siguranță ideile vă vor părea similare. În primul rând, este important să luăm notă de faptul că atunci când s-a creat mecanismul unic de supraveghere, s-a hotărât ca în domeniul spălării banilor, nu BC să se ocupe de supraveghere. A fost o decizie asumată și este important să luăm notă de asta. Există articolul 127, alineatul 6 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene. El a fost uh, temeiul juridic pentru crearea SSM, Mecanismul Unic de Supraveghere, dar conține limitări, atât în ceea ce privește uh, domeniul de aplicare, cât și în ceea ce privește uh, sarcinile de supraveghere care pot fi conferite BC și tipul de entități pe care BC le poate supraveghea de fapt. Iar implementarea în ceea ce privește directiva Uh, împotriva spălării banilor nu ține de competența BCE și totuși, în capacitatea sa de supraveghere, BCE cooperează cu autoritățile naționale de supraveghere care au competență și în uh, domeniul spălării de bani. Distribuirea aceasta de competențe arată că, pentru ca BCE-ul să poată ține cont la nivelul supravegherii prudențiale de ceea ce uh, se întâmplă în plan național, trebuie să existe o informare din partea autorităților. În detaliu, vă spun cum arată lucrurile în practică. Adică, în contextul uh, revizuirii anuale de la BC, în uh, exercițiul SREP, pe care îl executăm an de an, evaluăm nevoile din cadrul pilonului 2. E vorba aici de costurile cu privire la uh, um, cazurile ce ajung, penale ce ajung în instanță, riscurile pentru bănci din cauza uh, spălării banilor în momentul în care avem informații relevante. Dar dacă nu avem informații de la autoritățile antispălare de bani din plan național, BC nu are capacitate de a acționa decât foarte limitată. Iar în ceea ce privește retragerea uh, licențelor bancare, și știți aici, BC are competență în cadrul SSM, trebuie să deținem, de exemplu, inclusiv informații din partea autorităților naționale despre riscuri sau cazuri grave de spălare de bani. Acestea pot ajuta la retragerea unei licențe, dar totul pornește în plan național, pentru că e un lucru care ține de controlul autorităților naționale și pentru a hotărâ retragerea licenței legat uh, de activități din domeniul spălării banilor, evident, PC-ul trebuie să fie uh, uh, informat, informată de către autoritățile naționale și să se ofere justificări în acest sens. Verificările din plan național, în conformitate cu legislația națională, sunt uh, relevante. Acolo se ține cont de spălarea de bani și apoi informațiile pot fi transmise mai departe uh, către BCE în momentul în care devine uh, relevant totul în exercițiul de evaluare a băncilor. Fără astfel de informații, procesul nu este fezabil pentru noi. Vrem să avem o perspectivă avangardistă și totul depinde foarte mult de schimbul proactiv de informații cu autoritățile naționale. Iar pentru a cincea directivă, Uh, tot ceea ce se, în a, ce se stipulează acolo ajută în ceea ce privește schimbul de informații confidențiale, pentru că se oferă un temei juridic foarte clar pentru aceste acțiuni de cooperare. Bineînțeles că e de bun venit uh, um, să avem o abordare cât mai europeană, să avem uh, un forum formal de schimb de informații cu autoritățile naționale, la care să participe în calitate de observatori toți cei din domeniul uh, supravegherii? Așa cum au explicat și antevorbitorii mei. Subliniez faptul că în capacitatea sa de supraveghetor prudențial pentru zona euro, pentru BCE este foarte important să existe informații cu privire la suspiciuni, uh, dovezi de spărare de bani. Noi depindem foarte mult de autoritățile naționale. Și astfel, dacă primim aceste informații, vom putea să le incorporăm în activitatea noastră de zi cu zi și în constatările noastre. Mulțumim foarte mult, domnule Ugena. Deschidem acum uh, dezbaterea cu membrii. Membrii vor avea un minut pentru întrebare și apoi vom avea pe total uh, patru minute pentru răspuns, cinci în total, deci nu avem uh, nicio marjă la dispoziție, așa că cer tuturor să se mai uite din când în când la ceas, mai ales distinșilor invitați, pentru că 5 minute e, foarte, e un termen foarte strâns. Și aveți un flash în față, niște steluțe roșii care se aprind, ceea ce indică că trebuie să ajungeți la sfârșitul intervenției. Urmează Iepe Cofod. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc invitațiilor noștri din răspunsurile scris e foarte clar uh, că e vizată cooperarea, o cooperare diversă între statele membre, între autorități uh, și așa mai departe. Și că aici sunt lacune. E o mare provocare. Vedeți, e mai ușor să lucrăm cu SUA decât cu anumite state membre pe aceste probleme. Ceea ce, iată, e o mare lacună, după cum spuneam. se pune întrebarea cum putem consolida coordonarea și armonizarea în plan european ca să avem o supraveghere eficientă a problemei spălării banilor. L-am ascultat pe reprezentantul SSM cu mare atenție și este de-a dreptul rușinos că avem în Uniunea Europeană un sistem în care autoritățile centrale nu au competența de a vedea ce se întâmplă cu spălarea de bani și sunt autorități naționale din mai multe state membre despre care se știe că nu își fac treaba cum trebuie. Aș fi foarte curios ce părere aveți despre asta. Domnule Harpen, puteți să ne oferiți exemple despre cele mai problematice state membre? Ne-ar ajuta foarte tare, mulțumim! Domnule Harpen, ce întrebare succintă. Vă dau, vă dau cuvântul. Cu microfon. Da, într-adevăr este vorba de fluxul de informație pentru a consolida uh, cooperarea. Cred că a cincea directivă va aduce ceva schimbări. Nu spun că este perfectă, dar este un pas înainte această directivă este importantă pentru colegii de la Mecanismul Unic de Supraveghere. Și eh, am început să avem niște, eh, direct, niște orientări din proprie inițiativă pentru autorități. Cu aceste orientări și eh, dacă am avea și prerogativul de a verifica într-adevăr că orientările noastre sunt puse în aplicare, în fine, uh, ne putem aștepta la o cooperare consolidată, așa că vom munci din greu la asta anul acesta. Mai întâi să publicăm orientările și apoi să lucrăm cu autoritățile competente ca să vedem uh, și să înțelegem cu toții care sunt uh, barierele din calea cooperării. Am uh, oferit un răspuns în scris despre documentele Panama și am arătat uh, câte runde de întrebări au existat despre ce se face, ce se întâmplă și ne-am dat seama că aproximativ jumătate din uh, supraveghetori fac pași în plus pentru a coopera mai bine cu Uniunea Europeană și dincolo de asta. Iar cu privire la lista de țări neconforme care nu cooperează, la Consiliul nostru, Consiliul nostru e singurul căruia mă pot adresa și când cer feedback, ei îmi dau feedback ca să structurez mesajul nostru. Dar nu pot să vă citesc aici o listă uh, cu țările uh, negative, să zic așa. E pe cofot. Um, S-a spus că uh, directiva 5 adăuga ceva certitudine juridică și uh, câteva elemente noi care vor îmbunătăți cooperarea. Totuși, din punctul meu de vedere, încă ne bazăm foarte mult pe autoritățile naționale și pe statele membre și dacă am ascultat cu atenție, uh, cu atenție, am citit cu atenție răspunsurile dumneavoastră, eu cred că încrederea aceasta nu este suficientă pentru uh, a supraveghea și a monitoriza eficient acest sector. Și de aceea vreau să vă întreb, n-ar fi mai bine să avem uh, un organism centralizat de supraveghere a situației spălărilor banilor, spălării banilor? Domnul Uhena are cuvântul. Da, aș vrea să încep uh, subliniind ce au spus colegii mei înainte. Poate că n-ar fi bine să subestimăm uh, valoarea adăugată a revizuirii directivei uh, prin spălarea banilor, pentru că acum avem avantaje importante față de situația anterioară. În primul rând, se oferă o bază clară de, pentru schimb de informații poate că e greu de crezut, dar înainte nu exista acest clar, bază clară și exista o anumită reticență în fața schimbului de informații, pentru că nu există un temei legal clar. Acest lucru era foarte uh, uh, pernicios din punctul nostru de vedere. În legătură cu memorandumurile de înțelegere, astfel am putea să ne aflăm într-o poziție mai bună decât cea actuală, pentru că am avea un angajament din partea autorităților privind spălarea banilor uh, că uh, ne pot răspunde pe chestiuni care ne interesează. Acum trebuie să ne bazăm doar pe inițiativele noastre proprii, pe când pe viitor putem să avem în memorandumurile de înțelegere angajamente din partea autorităților de a împărtăși cu noi informații. Vreau să, să subliniez faptul că acestea sunt niște realizări importante din punctul nostru de vedere. Cum să facem progrese? Eu cred, în primul rând, și vă amintești, am spus la început că dacă vorbim despre mecanismul unic de supraveghere, dacă acesta ar putea să joace un rol mai important, um, Cred că din tratat ar putea să um, tragem câteva, uh, să definim câteva limite. companiile de asigurare nu intră sub incența directivei conform um, regulilor, acest lucru ar putea fi greu de depășit dacă uh, introducem un organism intern, uh, central de supraveghere pentru spălarea banilor, pentru că aceștia nu s-ar putea ocupa de subsectorul asigurărilor din cadrul sistemelor financiare pe de o parte. Pe de altă parte, uh, ar fi o nouă dezbatere dacă putem să ne asumăm uh, sarcini noi, pe lângă cele specifice pe care le avem deja. Deci tratatul deja ne impune anumite restricții, anumite limite în ceea ce privește sarcinile suplimentare pe care le-am putea asuma. De asemenea, există întrebarea dacă am putea să facem mai mult în uh, ceea ce privește capacitatea noastră instituțională. Uh, am, l-am ascultat pe președintele Comitetului de Supraveghere care a fost sceptic în acest sens. A spus că poate deja avem prea multe lucruri de care trebuie să ne ocupăm. Nu există deocamdată uh, un, uh, o poziție clară a factorilor de decizie din cadrul uh, Băncii Centrale Europene. Mulțumesc. Darius Rozati are cuvântul de la PPE. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Vreau să le mulțumesc celor trei experți care au venit în această dimineață la această a doua sesiune. În prima sesiune din această dimineață am discutat uh, cazurile celor trei uh, bănci din cele trei state membre în care um, s-au identificat încălcări ale dreptului european privind spălarea de bani. În două din aceste trei cazuri, alarma a sunat în Statele Unite. Ei, ei sunt cei care au tras semnul de alarmă. Nu sunt sigur dacă în statele membre autoritățile naționale ar fi semnalat problemele. Dacă da, oricum ar fi făcut-o cu ceva întârziere. Întrebarea mea pentru uh, experții noștri ar fi dacă FinCEN acționează ca unitate de informații pentru anumite state membre ale Uniunii Europene. De ce este așa? Pur și simplu pentru că regulamentele SUA sunt mai eficiente sau pentru că unitățile de informații financiare din statele membre nu sunt uh, suficient de eficiente, că sunt prea permisive sau uh, nu uh, au, nu-și desfășoară activitatea la standardele impuse. Asta pe două parte. În al doilea rând, uh, unul dintre oaspeții noștri maltezi a spus că um, în cazul Pilatus, uh, banca, autoritățile naționale nu au niciun fel de răspundere, că sunt complet inocenți și că e, de fapt, problema lipsa de cooperare la nivel european. Uh, Știind că nu există un sistem european de monitorizare a activităților de spălare de bani și că totul uh, este la latitudinea autorităților naționale, ei sunt cei care au răspunderea de plină și care au, desigur, și toate competențele. Um, împărtășiți această opinie a mea? Um, considerați că Problema este cooperarea. Dacă ar fi existat o bună cooperare, poate nu ne-am fi ciognit de cazuri precum cazul uh, băncii uh, Pilatus. Întrebare pentru domnul Haven și pe domnul Uhenu, dacă dorește. Domnule Haven, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru aceste întrebări uh, foarte importante. ceea ce privește cazurile semnalate de autoritățile americane, cred că, într-adevăr, și în Europa s-au pus anumite întrebări. Dumneavoastră, de fapt, ne-ați adresat două întrebări. Putem folosi în mod mai eficient uh, informațiile secrete și putem coopera mai bine la nivel european. Nu EBA este, are competență uh, de a monitoriza um, o monitorizare a infracțiunilor financiare care se uh, comit. Nu avem nici uh, capacitatea, nici uh, competențele și nici resursele necesare pentru a o face, dar vom uh, nota această întrebare retorică și văd vă primi la un moment dat un răspuns. În ceea ce privește Banca Pilatus, cred că este clar, răspunderea este la nivel național, pentru că aceasta este natura faptelor de spălare de bani. Tocmai de aceea uh, lucrăm la îmbunătățirea cooperării pentru că este important să cooperăm bine. Nu știu dacă va fi suficient, uh, dar oricum va fi greu uh, pentru că trebuie să avem o armonizare minimă, vor fi probleme și cu aplicarea consecventă a dreptului privind spălarea banilor în întreaga Uniune Europene. Domnul Luhena, foarte pe scurt, vreau doar să adaug ceva. Eu vin uh, dintr-o țară în care, înainte de uh, înființarea mecanismului unic de supraveghere, competențele pentru uh, activități de spălare a banilor nu erau la supraveghetorul uh, prudențial. Acest lucru a pus probleme importante în privința cooperării. Acum, după ce s-a înființat mecanismul unic de supraveghere, acest mecanism nu este autoritatea în materie de spălare de bani și depindem de autoritatea competentă pentru a putea acoperi uh, riscurile cu care se confruntă băncile. În ceea ce privește cazul celor două state menționate, cooperarea cu noi ca supraveghetor prudențial a funcționat, cred eu, uh, bine în cadrul mecanismului unic de supraveghere. Chestiunile despre care ne-au informat americanii nu țin de cooperare, ci de modul în care se execută sarcinile la nivel național. În cadrul uh, mecanismului unic de supraveghere, cred că cooperarea funcționează bine, totuși. Mulțumesc! Ramon Aureghi are cuvântul și de. Voi vorbi uh, limba spaniolă. Eu vreau să vă adresez trei întrebări. Prima este, pentru mine este clar că lim, pe canalul 2, dacă doriți să ascultați limba engleză. E clar că este absolut necesar să schimbăm uh, legea pentru uh, a putea acorda supravegherii spălării banilor uh, mai multe competențe și mai multe atribuții pentru mine e clar. Eu vreau să vă întreb următorul lucru. Dat fiind că Regatul Unit a fost o mare parte a problemei în ceea ce privește posibilitatea uh, supravegherii bancare, bancare care să se întindă în toată Uniunea Europeană și nu doar în zona euro, credeți că Brexitul poate reprezenta o oportunitate pentru a extinde uh, spațiul supravegheat la întreaga Uniune Europeană, să se supravegheze activitățile în întreaga Uniune Europeană și nu doar în zona euro. Pentru a armoniza mai mult piața internă în acest domeniu, putem profita de ocazia Pe anul viitor vom avea posibilitatea ca supravegherea bancară să afecteze cele 27 de state membre? Și a doua întrebare. Există vreo legătură, există legătura între paradisurile fiscale și spălarea de bani? Ce control, controle implementează Banca Centrală sau mecanismul unic de supraveghere sau autoritatea bancară uh, băncilor europene care au um, filiale în jurisdicții pe care Uniunea Europeană le-a trecut pe lista neagră sau pe lista gri? având în vedere că Uniunea Europeană are deja o listă neagră și una gri a paradisurilor fiscale care sunt jurisdicții ce nu cooperează. Există vreun fel de supraveghere specifică pentru acele bănci care au operațiuni, care desfășoară operațiuni în aceste locuri? Și ultima întrebare, domnule președinte, ați fi pentru uh, combaterea spălării de... ar, ar, ar fi pen, în favoarea uh, combaterii spălării de bani existența unei limite impuse în Uniunea Europeană pentru uh, folosirea banilor cash, adică o, limite, o limită maximă um, de uh, asumei care poate fi plătită cash? Domnule Uhena, aveți cuvântul. dacă există posibilitatea extinderii scopului mecanismului unic de supraveghere la întreaga Uniune Europeană. Cred că această chestiune este una politică, dacă există sau nu uh, dorință politică de a face așa. Din punct de vedere uh, legal, asta înseamnă modificarea regulamentului uh, privind mecanismul unic de supraveghere Uh, procesul ar fi uh, unul foarte specific și ar fi nevoie de unanimitate la nivelul Consiliului. Deci e o întrebare care trebuie adresată la nivel politic. În ceea ce privește uh, filialele, sucursalele din jurisdicțiile necooperative, în uh, ceea ce privește schimbul de informații pentru combaterea spălării de bani. Um, noi suntem autoritatea competentă, noi suntem cei care supraveghează grupul consolidat, noi suntem cei care um, facem supravegherea pentru întregul grup, suntem uh, atenți, uh, urmărim îndeaproape situațiile. Cum o facem? Așa cum am spus, facem revizuirea anuală a fiecărei bănci uh, pentru care suntem responsabili, analizăm multe elemente, dar dintre elementele pe care uh, ne concentrăm, uh, unul este modelul de afaceri, Când cunoaștem uh, că există anumite modele de afaceri, de exemplu, deschiderea de sucursale în aceste țări um, care nu cooperează, în astfel de cazuri, probabilitatea de risc de spălare de bani este mai mare și atunci suntem uh, mai atenți, uh, de, facem un punctaj al riscului. Um, facem anumite cerințe de lichidități uh, și uh, impunem mai multe măsuri calitative. La ultima întrebare vă poate răspunde mai bine Autoritatea Bancară Europeană în ceea ce privește limita uh, impusă la plățile cash, poate dacă aceasta este sau nu o măsură, ar fi sau nu o măsură eficientă. Eu doar câteva comentarii vreau să fac. Anumite state au impus o astfel de limită. Poate că ar fi bine să analizăm exemplele acestor țări, să vedem dacă rezultatele au fost bune. Mai mult vă pot spune. Mulțumesc, domnul Haban, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru întrebare. Dacă Brexit-ul e ocazia să soluționăm lucruri, eu cred că acum e momentul să soluționăm. Și faptul că scoatem o țară din ecuație nu cred că ne la va elibera de probleme. Din alte motive, cred că e motivul să soluționăm lucrurile. Deci e o problemă larg răspândită în Uniunea Europeană, deci ar trebui să extindem mai jurisdicția. Da, e momentul acum, sucursalele și jurisdicțiile. Am înțeles că vă referiți specific la juristele de pe lista neagră, în ceea ce privește finanțarea terorismului, de pildă. Și există anumite măsuri specifice care trebuie adoptate dacă se face supravegherea cum trebuie la nivel de grup, acele măsuri specifice trebuie să existe pentru anumite sucursale specifice. E vorba despre o punere în aplicare eficace. Să mă bucur că v-ați referit la asta. E ceva ce am încheiat noi și va fi făcut public în curând. Deci ce măsuri să iei când întâmpini greutăți în a obține informații despre clienții tăi? Um, uh, standard. Um, and then very finally, should there be a limit on... Și acum ar trebui să fie o limită la plățile numerar. În mod intuitiv mă gândesc că e ceva ce ar trebui să faci așa cum trebuie. Da, marile tranzacții numerar sunt riscante, însă există și consecințe neașteptate. De exemplu, agențiile, organizațiile de asistență umanitară îmi spun că au nevoie de astfel de tranzacții numerar în anumite jurisdicții. Nu știu, ar fi corect să le împiedicăm să mai aibă acces la aceste plăți numerar. Nu știu. Știu că unii doresc asta, e un prag la plățile numerar, dar nu știu, eu nu am păreri împărțite. ca să nu fi lăsat cu toți pe din afară la discuții. Eu înțeleg că majoritatea lucrurilor țin de partea de supraveghere și reglementare. Să aduc completările ce spunea Roberto la două întrebări. A, și autoritatea de rezoluție am analizat grupurile drept categorie. Anumite elemente de deci, țin de jurisdicții ce, stau pe lista, ce sunt pe lista neagră. Acum, cum putem asigura, să spunem așa, solvența tuturor grupului? Uh, în funcție de strategia pe care o ai în minte, asta e o strategie, e o întrebare importantă. Deci, să zicem că rezoluția țărilor care sunt pe lista neagră ține de competența națională, însă ce se întâmplă când e vorba, de exemplu, de finanțarea terorismului, atunci intră și uh, răspunderea noastră în loc. O să încerc să nu mai exclud pe nimeni domnul Zile. Vă mulțumesc pentru participare. Eu înțeleg că fiecare vorbește în funcție de cadrul uh, legislativ existent, însă ar fi bine să știm ceea ce v-ați dorit dumneavoastră, ce credeți că e rezonabil să se modifice sau nu. Asta e și scopul nostru principal. Vă mulțumesc pentru ce ați menționat în legătură cu cazul ABLV. Spuneați că acolo cadrul național cu privire la insolvență a dus la ceva nesiguranță și dacă ne și la băncile care nu sunt supravecheate de BCE, deci în țările mai mici, acolo pot apărea și mai multe dificultăți deoarece bancherii care fac așa ceva, tocmai asta caută erorile pe care le fac uh, autoritățile. Și poate că aici autoritățile de supraveghere ar putea avea un rol în situații critice. În ceea ce privește spălarea de mașini, și supravegherea prudențială, avem un tabel frumos în legătură cu Airbnb. Era ok, de exemplu, tot la ei uh, uh, ratio de capital era ok, uh, dar pentru supravegherea prudențială e bine să ai niște informații fiabile în ceea ce privește spălarea de bani. Deoarece aceste bani pot fi închise în două zile, deoarece Patriot Act e ca o armă nucleară. Am văzut efectul intervenției americanilor. Și acum, ne-ați putea spune ce state membre <laughs> au probleme, după părerea dumneavoastră, în ceea ce privește sectorul bancar pentru non-rezidenți? Dacă vedem că niște state membre relativ mici, cu un sector bancar pentru nerezidenți cam uh, umflat, nu știu, poate există Uh, informații din partea unității uh, de servicii de informații financiare. Deci aici poate că pot exista informații care să ne permită să întrevedem unde sunt problemele. Domnul Haber, lista, țările, despre ce țări? Voi încerca să vă răspund după aceea și <laughs> scris. O să vorbesc și cu avocații din echipa mea. Uneori când vorbim despre problema schimbului de informații, nu e vorba că unii oameni nu vor să răspundă sau uh, uh, să reticez la țară. Legea națională unor interzice acest schimb de informații și revin la ce spuneam. Dacă ai directive cu, care prevăd o armonizare minimă și deci există legi naționale care te împiedică să faci schimb de informații, deci de aceea am produs niște orientări în acest domeniu în acesta, dar dacă legislația națională ți interzice asta, cu ce îi vai ajuta pe cei de la unitățile de servicii financiare să schimbe informații cu cei care se ocupă de supravegherea prudențială? Da, eu cred că astăzi putem face uh, lucrurile mult mai bine dacă, de pildă, se va da curs acestor orientări pe care le-am uh, făcut recent. Vor exista probleme atâta timp cât avem cadrul juridic actual de armonizare minimă, vă spuneam, prin directivă. Domnul Grande. Ca să-i răspund domnului Țile în legătură cu nevoia de a, a încerca să avem convergență în ceea ce privește regimul de insolvență. Nu e ceva valabil doar pentru autoritățile din Uniunea Bancară, ci și pentru băncile mai mici, care sunt sub răspunderea autorităților naționale. Da, e chiar un subiect uh, important. Legătura între uh, a da faliment și a fi în pragul falimentului sau avea mare posibilitate de a da faliment e importantă, însă, de asemenea, trebuie să ne dăm seama că o mare parte din băncile Uh, din uh, categoria celor de mici dimensiuni sunt mai degrabă bănci pentru care se face mai degrabă lichidare decât să se uh, recurgă la rezoluție. E prea devreme să spunem încă, învăț din experiență ce se întâmplă. Nu știu și ce de la BC dacă dau seama dacă acest sistem care funcționează pe baza unei răspunderi partajate funcționează chiar sau nu. Reamintesc ce spune ideul uh, anterior și poate să o menționez, să menționez acest lucru la dorințe, să zic așa. Când e vorba de armonizare, deci o evaluare corectă e esențială. Avem mari probleme în această privință. Poate că are o, direct, o legătură mai puțin clară cu spălarea de bani, deoarece uh, riscul de spălare de bani poate fi considerat ca un risc pentru care să nu vrei să împrumuți bani, un, bani unei bănci. Da, mai avem directive europene care s-au transpus foarte diferit la nivel național și doar condamnările definitive pot fi folosite de autoritatea de supraveghere pentru a considera o bancă ca nu fiind uh, adecvată. Deci aceste diferențe care există ne ridică mari probleme în activitatea noastră. Deci țin să reamintesc acest lucru. E ceva ce ar trebui uh, schimbat. Mulțumim, domnul Torvalds. Mulțumesc. După ce i-am uh, <laughs> ascultat pe suspecți <laughs> la primul grup de discuție, am fost foarte interesat de documentele de 70, respectiv 17 pagini menționate domnul Haben. Am un sentiment foarte puternic că nu tragem semnalul de alarmă în direcția cea bună. Dacă problemele de, part, de fapt sunt mai degrabă de natură politică, deci noi ar trebui să le soluționăm. Și dacă e vorba de o listă de dorințe, de bariere, de obstacole care vă împiedică pe dumneavoastră să faceți mai multe, e bine asta și asta e o întrebare pentru toți cei pentru toți cei trei participanți. De bine, pentru asta trebuie soluționate probleme politice, cred eu. Deci problema blocajului la nivel politic, în primul rând. Mulțumim. Cine dorește să comenteze, domnul Haven? Mulțumesc pentru sprijin eh, și ceea ce spuneți în legătură cu orientările noastre. Merită să le răsfoiți. Dacă înțeleg bine întrebarea dumneavoastră, da, avem aceste orientări, să dacă nimeni nu le folosește, degeaba le-am uh, redactat noi. Întotdeauna, deci eu am tot spus că armonizarea minimă nu e bună. Dacă puteți schimba acum ceva, ar fi bine și mă gândesc la revizurile independente pe care le-am făcut noi. Această regulă în ceea ce privește încălcarea Uniunii, legii Uniunii Europene, deci noi ar trebui să putem coopera cu autoritățile și să identificăm acele uh, domenii în care orientările pot fi utile pentru ca cei care trebuie să înțeleagă acest mesaj să-l înțeleagă în sfârșit poate că nu va fi perfect, dar dacă ai orientările și nu știi cum vor uh, recurge oamenii la ele, bine, cel mai bine e să avem, de exemplu, noi mult mai mulți oameni din echipa noastră care să colaboreze direct cu autoritățile competente și să le spună ce trebuie făcut. Mulțumim. Mai sunt alte uh, intervenții? Suntem mulțumiți? Bine. Acum trecem la grupul verzilor. Doamna Eva Jolie. I have a question. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare pentru domnul Harben. Este pentru dumneavoastră. După scandalul din Panama, cred că ați cerut autorităților naționale ce au făcut sau ce voiau să facă pentru a preîntâmpina alte scandaluri Panama. Și ați spus că sunt trei țări care au spus că n-au făcut nimic. E important pentru comisia noastră să-și dea seama care au fost cele trei state și care au fost motivele. Autoritățile malteze au spus că vor orientări am înțeles că ați și făcut uh, orientări, dar ele evaluează și cine este într-o stare bună să, și nimerit să conducă o bancă? Și credeți că domnul Ali Sadr ar fi întrunit toate cerințele ca să fie directorul unei bănci? Și poți avea o bancă cu 130 de clienți, din care mai bine de jumătate sunt persoane cu uh, um, interes politic. Deci ce se întâmplă în aceste circunstanțe? Acum, de exemplu, știm că pre- pre- premierul a fost invitat la nunta acestui individ. Acest parlament adesea a cerut o, să existe unitate centraliz- centralizată pentru uh, servicii de informație financiară. Uh, sunteți de aceeași părere? Credeți că ar fi bine să avem uh, o autoritate europeană de servicii financiare sau credeți că e mai bună doar cooperarea? Și dacă am avea o asemenea autoritate europeană, cum ar trebui să fie ea structurată? Domnul Harban. Da, pot să răspund, dar uh, cu privire la cele trei țări trebuie să mă sfătuiesc. Dacă situația e perfectă, ar putea să răspundă pur și simplu că lucrurile au rămas așa și că nu s-au schimbat. Vă voi răspunde însă în scris. Nu știu că o să pot uh, numi concret uh, țările, dar o să vă spun despre ce e vorba. Ați, uh, m-ați întrebat despre orientări. E vorba de orientări cu privire la factorii de risc și abordarea în funcție de risc. Când te uiți la standardele globale, legătura este foarte apropiată între tot ce este fit and proper și uh, măsuri de antispălare de bani. Dar avem o verigă slabă în Europa și, uh, în continuare și ar fi bine să o consolidăm. Uh, mă refeream și în introducerea mea la fit and proper și problema este că trebuie să aștepți până ce e cineva cu adevărat condamnat. Păi dacă trebuie să aștepți până acel punct, marja ta de manevră se diminuează. E legislația națională. Nu eu sunt responsabil de implementarea legislației naționale, însă știu că atunci când ai acest cadru, e o provocare. Și ca răspuns, e unul în două sensuri. Uh, Poate că ar trebui să fie citite și parcurse altfel și interpretate altfel orientările fit and proper sau poate că da, ar trebui să avem o soluție juridică europeană. Mie mi se pare că ați spus problema foarte corect și că da, acestea sunt cele două tipuri de soluție. Sper că astfel am reușit să vă răspund la întrebare despre fit and proper. Dacă se există o unitate centrală pentru servicii de, de informații financiare, noi nu suntem uh, Uh, așa ceva la Autoritatea Bancară Europeană, tind să cred că partajarea și adunarea informației și analizarea informației țin, par să funcționeze bine la nivel european, deoarece noi analizăm date la nivel european și pentru cu totul și cu totul alte lucruri. De exemplu, eu am făcut testul de rezistență bancară în trecut. Deci, uh, am tendința să spun că da, o unitate centrală ar fi foarte bună, dar uh, nu nu e funcția mea aceea de a uh, descrie și cum să arate o asemenea unitate. Mulțumesc în numele GUE Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și invitațiilor noștri pentru contribuțiile foarte importante și interesante. La cum au derulat, s-au derulat discuțiile până acum, se vede cât de importantă este această audiere. E de însemnătate chiar faptul că ea are loc. Uh, și după cum s-a dovedit uh, după primul panel, în termeni practici există probleme enorme cu spălarea de bani. Și mai sunt probleme și la nivel de reglementare, după cum arată cel de-al doilea panel. Și ca să nu arătăm mereu cu degetul spre ceilalți, Malta este deja suspectul obișnuit, vreau să atrag un pic atenția asupra Germaniei, țara din care provin eu. Se arată că sistemul uh, de prevenire uh, Uh, a spălării banii nu funcționează nici el. În 78% cazuri de suspiciune nu s-a putut face nimic pentru că nu a existat o dotare eficientă a autorităților la acest capitol. Și deci uh, de aici rezultă mai multe întrebări pe care doresc să vi le adresez. 1. Către domnul Haben. Uh, săptămâna trecută, Parlamentul a votat cea de-a cincea directivă împotriva spălării banilor la plenară. Grupul meu salută călduros acest pas. Dar, iată, nu am reușit să venim cu o mișcare de proporții. Care sunt în continuare deficiențele, după opinia dumneavoastră, uh, ale acestei directive și posibilitățile de sancționare? Sunt ele destul de stricte deja? În al doilea rând este vorba de relația BEI cu uh, relația, mă scuzați, autorității bancare europene cu fiecare stat în sine, am numit deja Germania. Uh, autoritățile naționale nu sunt uh, caracterizate de sârg în ceea ce privește dorința de a uh, coopera. Cum puteți stimula o, cu mai bună cooperare? Și apoi, a treia întrebare către reprezentantul BCE. Aveți uh, restricțiile juridice Um, care pot fi impuse pentru a combate spălarea de bani și ce posibilități ar exista pentru a mări marja de manevră a BCE-ului în uh, spălarea de bani și lupta împotriva acestui fenomen. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Haban. Mulțumesc pentru întrebările de bun simț. În ceea ce privește sancțiunile și penalitățile din a cincea directivă, dacă sunt ele suficient de stricte, depinde totul de cum este implementat în plan național. Mai îngrijorat aș fi de consecvență și de o implementare robustă în plan național. După care m-aș uita la sancțiuni, să dacă sunt suficient de stricte și aș găsi acolo uh, aș constata acolo dacă e nevoie de alte sancțiuni mai stricte. Nu înțeleg dacă am înțeles, nu, nu-mi dau seama dacă am înțeles bine întrebarea cu privire la relația între autoritățile naționale și Autoritatea Bancară Europeană. Cum puteți asigura uh, că autoritățile din plan național își îndeplinesc mult mai corect sarcinile? Uh, avem cadrul curent și avem limitări în ceea ce privește marja de intervenție pe lângă autorități. Pentru că nu suntem o autoritate directă de supraveghere, nu le dictăm cum să își facă treaba. Dacă încalcă legea, noi putem să ne sesizăm în plan comunitar. Uh, dar ce putem face? Putem vorbi de valorile interpares, care uh, pot fi bune când faci schimb de bune practici. Dar când ai un grup mare de oameni care își tot schimbă practicile și care explică interpares, um, adesea sare în ochi ce e bun și oamenii uh, tind să își dorească așa ceva, dar pot să sară în ochi și lucruri greșite care nu merg bine. Deci, uh, evaluările independente pot fi o cale bună. E o abordare bazată pe uh, un spirit de colaborare, dar uh, independent, după cum vă spuneam, de alți factori. Și de aici pot rezulta lucruri bune, feedback uh, dur, dar folositor. Dar chiar și pentru asta e nevoie să existe schimbări uh, la, în plan juridic uh, și la capitolul resurse. Domnul Uhena, dar uh, suntem presați de timp. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. După cum am spus la introducere, BCU nu este autoritatea competentă pentru chestiuni ce țin de spălarea de bani. Rolul nostru apare în momentul următor. se constată niște lucruri în domeniul spălării de bani de către autoritățile competente. Și nouă ne sunt transmise aceste informații. Uh, e vorba de riscuri uh, juridice, de reputație din cazul acestor acțiuni. Riscuri operaționale din cauza amenzilor uh, impuse pentru încălcări din domeniul spălării banilor, probleme de guvernanță, cum ar fi faptul că nu au existat suficiente precondiții pentru ca băncile să uh, nu fie folosite ca sursă de spălare de bani. Principala restricție pe care avem este faptul că uneori nu primim informațiile la care să, care să devină relevante pentru ce putem face noi de exemplu, când facem inspecții la fața locului cu privire la guvernanța bancară, putem să ne dăm seama că sunt lucruri care nu merg bine la capitolul control pentru spălarea de bani, dar nu putem să transformăm controlul în sine într-un control împotriva spălării banilor. Pentru asta, iarăși, trece, trebuie să trecem prin autoritățile naționale Problema este că de multe ori nu putem miza pe informații fiabile și uh, la timp. Mulțumesc. Tom Van den Kendelare de la PPR. Mulțumesc foarte mult. O să am adresez întrebarea în olandeză către domnul Luhera și mulțumesc pentru traducere. Deci e vorba de semnalul de alarmă. Când putem să, și unde să construim, să incorporăm mai multe semnale luminoase de alarmă. În uh, documentele Panama s-a spus că uh, au fost problematice licențele bancare și despre asta este vorba. Posibilă retragerea licenței bancare. Pentru noi este foarte important să prevedem sarcini, uh, sancțiuni stricte pentru băncile care încurajează niște structuri abuzive licențele bancare pot, trebuie să poată fi retrase în momentul în care se arată că au fost încălcări grave în ceea ce privește respectarea normelor antispălare de bani. Și după cum s-a spus, BCE-ul nu răspunde uh, de spălarea banilor în mod direct, dar poate că licențele bancare pot fi o oportunitate aici. În Comisia pentru Documentele Panama s-a dovedit că Versobank din Estonia um, a fost vizată cu retragerea licenței și da, e adevărat, uneori sunt bănci mici și chiar dacă e vorba doar de bănci mici, adesea efectul este mai degrabă asupra statului în sine. Și din această, această audiere mi-am dat seama că avem nevoie de mai mulți pași adiționali pentru a genera mecanisme europene cu care să abordăm uh, problema. Uh, între timp trebuie să găsim o soluție intermediară. Poate pe termen scurt BCE-ul ar putea prin testele de rezistență să facă ceva. Să uh, facă o mai bună verificare și să semnaleze, uh, trăgând un semnal de alarmă, cum spuneam, că e o problemă și că banca trebuie să, uh, se, să remedieze situația. Putem uh, așadar încorpora ceva în testul de rezistență. Credeți că e posibil? Asta e prima întrebare. Și în, a doua, în al doilea rând, o a doua întrebare. Da, BCE-ul are uh, prerogativul ca, dacă consideră că se cade, să um, lanseze procedura de retragere a licenței bancare. Am, pe, am auzit mai multe exemple de bănci cu probleme și mă întreb um, ce a determinat sau nu BC-ul să chipzuiască la o asemenea procedură de retragere a licenței. Mulțumesc. Mr. Uhena, please. Yeah. Thanks a lot. Domnul Când e vorba de retragerea licențelor bancare, vreau să clarific un lucru. Avem uh, cadru juridic și da, sunt motive care duc la retragerea licenței bancare. E prevăzut, uh, și, e prevăzut și un criteriu pentru spălarea de bani, dar în practică lucrurile stau în felul următor. Noi la SSM uh, în cadrul SSM, BCE-ul este singura autoritate competentă care poate iniția retragerea licenței bancare și dacă singura justificare se referă la spălarea de bani, cum noi nu suntem direct competenți de asta, avem nevoie iarăși de informații provenite de la autoritățile împotriva spălării banilor, uh, ca să vedem exact pe ce ne fondăm decizia. Am făcut asta în trecut, avem câteva exemple, deci nu e ca și când uh, n-am, face, n-am recurge la acest procedeu, dar, repet, ne bazăm pe informația provenită de la autoritățile competente. Iar încălcările, evident, trebuie să fie grave, nu e ca și cum, uh, în urma unor încălcări minime, uh, poate rezulta retragerea licenței, pentru că este o măsură de ultimă instanță și respectăm principiul proporționalității cu prudență. Cum incorporăm uh, riscul uh, pentru spălarea de bani în uh, activitatea noastră? Deja am menționat SREP, revizuirea anuală. Trebuie să ne gândim cum să cuprindem aceste criterii și în testul de rezistență, spuneați. Poate că, da, ar fi ceva de analizat pe mai departe. S-a mai întâmplat, uh, dar într-un context mai amplu al verificării anuale, nu neapărat în contextul specific al testului de rezistență bancară. Însă în contextul SREP, uh, noi am analizat modelul de afacere, spre exemplu, și dacă am descoperit că erau cu un prea mare risc, din cauza, de exemplu, uh, proporției depozitarilor non-rezidenți, atunci puteam impune noi norme de lichiditate pentru a ne asigura că astfel banca devine mai rezistentă dacă ceva merge prost în acel sector. Deci deja sunt lucruri pe care le întreprindem. Dar după eh, cazul ABLB eh, menționat în această dimineață și altele, eh, reflectăm acum la consolidarea metodologiei noastre pentru ca ea să fie adaptată acestor riscuri. Iar pentru retragerea licenței, după cum vă spuneam, da, noi putem uh, retrage o licență, dar uh, dacă se bazează doar pe încălcări din domeniul spălării banilor, iarăși ne bazăm pe autoritățile competente naționale, iar în ceea ce privește uh, discuția din această dimineață, e clar că, uh, că bc ul a fost uh, implicat uh, și în uh, cazul procedurilor care sunt pe rol, uh, discutăm în continuare cu autoritățile naționale să vedem dacă există suficiente justificări pentru a retrage licențele. Deci sunt uh, procese în desfășurare și, din păcate, iată, nu pot intra în detaliu. Mulțumesc. Mulțumim. Nina Gil, SND. Thank you, Chair, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Ce este pentru mine foarte clar ca urmare discuțiilor este că trebuie să ne coordonăm mai bine. Dar totuși cred că ar trebui să existe și alte abordări indirecte la care să recurgem, care să ne permită băncii centrale să abordeze această problemă. Iată cazul legatului Unii. Transparency International a spus că 4,4 uh, milia- miliarde de lire sterline reprezintă averi suspecte în Marea Britanie. Majoritatea sunt uh, deținute de ruși, de persoane fizice. În ciuda faptului că avem sancțiuni impuse companiilor uh, rusești, iată că încă au loc astfel de tranzacții. Un mod de abordare a acestor probleme este prin Londra, ca centru financiar, pentru că rușii încă mai pot obține împrumuturi prin uh, de capital european și american. Noi uh, finanțăm băncile care sunt sancționate. Deci cred că putem să interzicem vânzarea de obligațiuni rusești. Și cred că putem uh, aborda astfel problema spălării de bani. Și aș vrea să întreb pe cei de la BCE dacă consideră că aceasta este o cale pe care am putea acționa. Și uh, sunt de acord cu anumite preocupări exprimate de dumneavoastră în răspunsurile uh, scrise. Spuneți că BCE nu are putere directă asupra uh, infracțiunilor financiare, dar că puteți să faceți uh, evaluări a scopurilor fit and proper, scopurile adecvate și uh, corecte. Dacă ați făcut astfel de analize, ne puteți spune ce bănci au fost implicate și în ce moment uh, luați decizia dacă o anumită bancă nu mai este adecvată scopurilor sale, dacă nu mai acționează în mod uh, cuvenit. Aș vrea să înțeleg cât de des ați făcut astfel de analize și dacă ați recurs la ele pentru a aborda probleme legate de spălarea banilor. Înțeleg că vă bazați pentru uh, furnizarea informațiilor pe autoritățile naționale. Ca furnizor pentru uh, băncile importante sistemic în Europeană, dumneavoastră trebuie să analizați și riscurile operaționale. În cazul discutat astăzi, uh, se vede clar că sistemele informatice și băncile nu pot să se, nu sunt în stare să se mențină la curent au fost mai multe um, probleme în Marea Britanie cu scandalul TSP și altele. Puteți uh, sancționa băncile chiar dacă sistemul lor uh, informatice eșuează? Mulțumesc. Domnul Uhena, sunt multe întrebări, multe chestiuni uh, pe care le-ați deschis. Eu nu pot avea o poziție în acest moment. Desigur că merită cercetate toate aceste chestiuni. Nu știu dacă o astfel de măsură ar putea avea efecte pozitive. Pot exista consecințe uriașe ale acestor armăsurilor de acest tip. Trebuie să le analizăm cu atenție. În ceea ce privește practicile noastre de zi cu zi, uh, m-ați întrebat cât de des facem uh, evaluările fit and proper. Astfel de evaluări trebuie să clarific în primul rând că BCE-ul are uh, competențe de a face aceste valori în cazul băncilor semnificative, deci mari. Și uh, pentru manageri, nu uh, pentru uh, acționari facem acest lucru când banca dorește să numească un membru nou. În aceste cazuri facem această obligație, avem obligația de a o face. De fapt, banca este cea care este obligată să uh, angajeze directori care să fie fit and proper. Noi, la prima numire, facem prima evaluare și după ce se decide prima numire, de fiecare dată când uh, ne ajung la cunoștință evenimente noi care pot uh, afecta um, gradul de uh, fitness, al, de, de potrivire, nivel de, de corectitudine al directorului ales, dacă acesta nu este potrivit sau este potrivit, atunci facem o nouă evaluare. Deci dacă contextul se schimbă, repetăm analiza. Cam așa acționăm în general. M-ați întrebat uh, câte cazuri uh, am uh, avut de retragerea licenței pe baza încălcării legurilor legate de spălarea banilor. Uh, eu uh, mi-amintesc două cazuri. Poate că sunt și altele, dar nu sunt sigur și atunci nu vreau să mă pronunț. Deci două cazuri în ultimii ani. În legătură cu riscul operațional, ce facem cu sistemele informatice care nu funcționează? Analizăm riscul operațional în evaluările pe care le facem și considerăm că risc, profilul de risc al unei bănci uh, Um, are de suferit sau uh, este crescut din cauza deficiențelor informatice, luăm două tipuri de măsuri. În primul rând, impunem băncii să ia măsuri uh, caritative, deci le cerem uh, să depună un plan de rezolvare a acestor probleme. Și în al doilea rând, dacă considerăm că eh, banca este expusă pentru că deficiențele eh, sunt foarte mari, eh, atunci impunem și alte măsuri și băncii se cere să ia măsuri concrete în cazul în care există riscuri ca sistemul său informatic să cedeze. Ana Gomes dorea să ia cuvântul, dar uh, mă tem că nu mai avem timp. Uh, vă rog să adresați întrebarea bilateral și să vă răspundă bilateral. Înainte de a le mulțumi uh, oaspeților noștri, vreau să trag um, câteva concluzii foarte scurte. Ca urmare a reuniunii de astăzi, este clar că s-a confirmat, s-a dezvăluit și s-a confirmat că există state membre cu care cooperarea este dificilă și insuficientă în, cu autoritățile de aplicare a legii și cu cele de supraveghere. E clar că există uh, cereri și voci care susțin înființarea unui organism central de uh, informații financiare. Unii doresc să se creeze o autoritate unică europeană de supraveghere a activităților uh, de spălare de bani, bănuite a fi spălare de bani. Am văzut că procedurile existente pentru uh, Uh, bănci pentru verificare în acest moment nu previn uh, spălarea banilor. Uh, cel puțin în băncile din Letonia s-a văzut că a existat spălare de bani cu depozitele celor nerezidenți. Poate că ar fi bine să se recurgă la o um, instanță centrală europeană pentru spălarea de bani. Unii consideră că este momentul potrivit pentru a extinde supravegherea la nivel european, alții cred că este prea târziu, dar sperăm că se vor lua măsuri la nivel european și că, mă, că raportul final al comisiei noastre va contribui la soluționarea acestei probleme. Mulțumesc foarte mult onoraților invitați, apreciem foarte mult uh, că ați venit și că ne-ați răspuns la întrebări. Le mulțumesc tuturor și uh, declar ședința închisă. Mulțumesc!